Uh, Aș dori să începem uh, sesiunea de după amiază și uh, în numele dumneavoastră urez bun venit președinție estone și în special reprezentantul Europa care va fi persoana noastră de contact și în sesiunea plenară domnul Mati Masicus, care uh, se ocupă de asemenea de uh, dosarul uh, ce ține și de competența noastră. De aceea este alături de noi și vă felicit și aș dori să vă spun că aici în Parlament președințiile, să spunem că președințiile unor țări mai mici sunt foarte eficiente și uh, fac toate eforturile pentru a-și atinge obiectivele din program. Uh, Uh, sperăm de asemenea că uh, această președinție va rămâne celebră pentru dimensiunea digitală a vieții noastre și aș dori să vă spun că uh, Montareghi a vorbit la proiectul e-democracy sau digital democracy și am avut discuții bune cu experții și cu experți estoni când am discutat despre lege deci electorală, alegerile pe internet și așa mai departe. Deci um, avem și uh, o practică solidă aici și așteptăm să auzim care sunt prioritățile dumneavoastră, în special cele care țin și de competența noastră, așa că fără să mai lungesc vă dau cuvântul și vă urez bun venit încă o dată uh, pentru a ne împărtăși obiectivele președinției. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Este o mare onoare pentru mine să mă aflu aici astăzi. Președinția estonă pune mare preț pe cooperarea cu Parlamentul European și în special în ceea ce privește buna cooperare cu Comisia AFCO, o cooperare care a început deja acum câteva luni și Deja am avut uh, discuții uh, încunate de succes pe uh, mai multe teme de interes pentru noi toți. Președinția noastră, după cum bine ați subliniat, doamnă președinte, a, a apărut cu șase luni mai devreme decât plănuit datorită votului pentru Brexit din Marea Britanie de anul trecut. Și acest lucru subliniază un pic vremurile tulburi prin care Uniunea a trecut și într-un fel prin care trece în continuare. Uh, criza zonei euro, când am început să ne facem planurile pentru președinția noastră în 2012, eram în miezul crizei zonei euro care a zguduit uh, temeliile monedei noastre, ale monedei Uniunii, apoi după uh, încă 2 ani a început criza migranților care se departe de a se fi încheiat și care uh, arată că uh, Uniunea a funcționat destul de bine pentru uh, în sprijinul procesului legislativ și pe de altă parte a fost confruntată cu o criză operațională și unele dintre evoluțiile acestei crize încă se pot vedea. Dar cred că astăzi situația în Uniunea Europeană este un pic altfel și dispoziția este un pic altfel decât cum era acum un an. După votul pentru Brexit, economia noastră este din nou în creștere și sprijinul pentru Uniunea Europeană a crescut în toate statele membre, în cele 27 de state membre care au reușit uh, Eh, să se pună de acord eh, în privința declarațiilor de la Bratislava și de la Roma, care au arătat direcția viitoare a Uniunii. Dar cred că principala lecție pe care am învățat-o și pe care o învățăm de pe urma acestor crize și uh, de pe urma crizei care încă este în desfășurare este că avem nevoie să câștigăm și să recâștigăm legitimitatea Uniunii în ochii cetățenilor ei. Sunt niște lucruri pe care le-am socotit de la sine înțelese și care nu mai sunt de la sine înțelese. Această legitimitate trebuie să fie recâștigată în fiecare zi Bineînțeles, trebuie să continuăm să dezvoltăm cadrul instituțional al Uniunii și în același timp cred că cea mai eficientă modalitate de a recâștiga această legitimitate este să avem rezultate concrete și să le oferim cetățenilor noștri avantaje concrete, pentru că pentru ei construim și uh, sprijinim această Uniune. Deci acesta este principiul general al președinției estone. Rezultatele concrete pentru cetățenii noștri. Uh, când am stabilit uh, prioritățile președinției noastre și în timp ce lucram la acordurile care le oferă aceste avantaje cetățenilor noștri, ne-am concentrat pe patru zone prioritare. În primul rând, o economie europeană deschisă și inovatoare, al doilea, o Europa sigură, al treilea rând, o Europa digitală și mișcarea liberă a datelor și, în al treilea rând, o Europa durabilă și inclusivă. Aceste priorități țin seama de elementele esențiale care sunt agenda strategică a Consiliului Europei, acordul interinstituțional, prioritățile legislative, bineînțeles, hotărârile uh, întâlnirilor la vârf de la Bratislava și de la Roma. Mm, voi spune câteva cuvinte despre principalele obiective predeterminate de aceste zone prioritare și apoi voi trece la problemele și la dosarele uh, de care se ocupă în special această comisie. O economie deschisă și inovatoare înseamnă să creăm mai bune oportunități pentru firme și pentru cetățeni, să dăm un nou impuls uh, firmelor și pentru acest lucru trebuie să dezlănțuim potențialul pieței unice. O bună parte a potențialului pieței unice uh, este încă neutilizată și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a o utiliza. Trebuie să creăm un uh, mediu de afaceri simplu și previzibil, un sector bancar uh, stabil, uh, negocieri comerciale și să facem pași spre o energie curată. În ceea ce privește Europa sigur. uh, Siguranța uh, este lucrul pe care îl așteaptă uh, în cea mai mare măsură cetățenii noștri uh, în fața terorismului, a crimei organizate și în ceea ce privește protecția frontierelor externe. Criza migranților arată că Europa nu poate să ignore evenimentele din afara granițelor ei. Există discuții permanente care arată că fără o înțelegere comună este deosebit de greu să venim cu soluții eficiente. Președinția estonă Uh, se bazează foarte uh, mult pe munca bună depusă de președinția malteză. Ne ocupăm de criza migranților, incluzând uh, problema complicată a solidarității în ceea ce privește revizuirea sistemului comun de, la, de azil, respectiv regulamentul Dublin. A treia prioritate este libera circulație datelor și Europa digitală. Uh, ideea este să pregătim baza pentru Europa cu adevărat digitală și acesta este un uh, exercițiu dublu. Pe de-o parte lucrăm la dosarele pieței unice digitale, dosarele concrete, propunerile legislative, uh, reformarea serviciilor audiovizuale, o serie de regulamente privind comunicările electronice și așa mai departe. Dar, în același timp, trebuie și urmărim să lansăm discuții în Uniunea Europeană în privința schimbărilor profunde pe care le aduce această transformare digitală în toate domeniile vieții. Transformarea digitală în desfășurare afectează toate economiile și toate societățile noastre. Și această discuție este nouă, este nou pentru noi toți. și trebuie să fie mai bine înțeleasă și mai bine discutată pentru a putea, în calitate de Uniune, să facem față acestor transformări. Uh, cel mai vizibil eveniment uh, care va avea loc sub președinția estonă este întâlnirea la vârf digitală de pe 29 septembrie cu uh, participarea președintelui Tajani și a șefilor de stat și de guvern această întâlnire la vârf ar trebui să aducă în prim plan discuțiile și conștientizarea acestor schimbări în prim plan la cel mai înalt nivel. Pregătirile întâlnirii la vârf sunt în fazele timpurii, dar nu aș fi surprins dacă cele, princip- uh, cele uh, trei domenii principale, cum ar fi uh, securitatea digitală, apoi aptitudinile digitale necesare pentru a face parte acestei transformații și, în al treilea rând, e-guvernarea. Implicarea Parlamentului European este deosebit de importantă în aceste discuții um, Raportul e-democracy adoptat în martie este o contribuție foarte valoroasă uh, în programul e-governance. Al patrulea domeniu prioritar este o Europa durabilă și inclusivă. Trebuie să păstrăm calitatea vieții cetățenilor europeni Uh, pentru că putem vedea cum dezvoltarea societății informatice schimbă natura muncii ceea ce trebuie privit cu atenție în ceea ce privește condițiile de muncă, dezvoltarea de aptitudini, precum și echilibrul între viața personală și uh, oportunități egale. Și acum, domnilor și domnilor, permiteți-mi să uh, abordez uh, aspectele de care se ocupă Comisia AFCO. Suntem uh, foarte hotărâți să continuăm uh, munca uh, președinților anterioare, să cooperăm îndeaproape cu Comisia AFCO și cu membrii ei și mm, să facem să avanseze dosarele care sunt importante pentru noi toți. Voi începe cu punerea în aplicare a acordului interinstituțional privind mai buna legiferare. În timpul președinției estone uh, va avea loc uh, punerea în aplicare a IIA și este un proces pe care îl vom duce mai departe. Am făcut deja câțiva pași în această direcție. Săptămâna trecută la Strasburg am participat uh, la o întâlnire politică privind articolul 40 care se referă la schimbul de informații și documente uh, de politică externă și am început deja căutarea unei date pentru următoarea întâlnire politică. Am început deja să lucrăm, a avut loc prima întâlnire a experților pe tema Uh, documentelor delegate și de punere în aplicare, un lucru pe care avem de gând să-l facem să progreseze de asemenea. Și aceste întâlniri pe care le-am avut deja în prima săptămână a președinției noastre au uh, creat o bază bună uh, pentru uh, prima întâlnire politică ce va avea parte în a doua, uh, va avea loc în a doua jumătate de acestui an. Un alt aspect important este Brexitul, retragerea Regatului Unit din Uniune. Uh, mai devreme astăzi această Comisia a avut o discuție cu coordonatorul pentru Brexit din partea Parlamentului, domnul Guy Verhofstadt. Este de mare importanță, așadar, ca instituțiile Uniunii Europene să mențină o abordare unitară, o unitate uh, deci să avem o abordare unitară în timpul procesului de negociere. Cooperarea între Consiliu și Parlament este de importanță majoră major um, în ceea ce privește uh, Brexitul și doresc să profit de această ocazie și să mulțumesc Parlamentului European pentru contribuția pe care v-ați depus-o la acest proces până în acest moment, în special prin rezoluția adoptată în plenar la începutul lui aprilie, care ne-a ajutat pe noi la Consiliu să eh, ne consolidăm poziția. A fost un lucru care ne-a fost de mare ajutor și aștept cu mare nerăbdare să continuăm această cooperare. În ceea ce privește eh, alegerile parlamentare eh, din 2019 am urmărit discuțiile privind propunerea Parlamentului legată de distribuirea locurilor. Este o problemă foarte complexă. și înțelege motivele din spatele amânării respectivelor propuneri. Dar, bineînțeles, trebuie să nu uităm că pentru a coordona practic aceste alegeri la timp util, în timp util în 2019 decizia finală trebuie adoptată de Consiliul Europei eh, la timpul potrivit și asta ar însemna de preferat înainte de vacanța de vară de anul viitor pentru a le oferi statelor membre posibilitatea de a adopta rapid toate măsurile necesare. Apreciem foarte mult implicarea, modul în care ați implicat statele membre în munca de pregătire, seminarele pe care le-ați organizat și, bineînțeles, suntem uh, deschiși uh, și unor alte consultații. În ceea ce privește transparența, este una dintre prioritățile estone. Președinția malteză uh, a făcut pași, constant pași înainte în ceea ce privește propunerea și noi vrem să facem și alți pași pentru a consolida poziția sau pozițiile statelor membre. Suntem dispuși să cooperăm cu dumneavoastră și cu Comisia în acest sens. Și prin acest lucru vreau să spun că pă, suntem deschiși pentru o întâlnire la nivel politic cât mai repede cu putință. În ceea ce privește legea electorală, nu este un dosar simplu ca să spun un eufemist sau ca să mă exprim uh, diplomatic. Și asta datorită faptului că statele membre au legi electorale și tradiții electorale diferite în ceea ce privește organizarea alegerilor. Apreciem eforturilor făcute de președințiile slovacă și malteză. Discuțiile însă au dovedit, uh, s-au dovedit a fi mult mai complicate, în special în ceea ce privește dreptul cetățenilor europeni de a vota în state terțe și uh, în legătură cu pragul minim. Președinția estonă uh, dorește să continue discuțiile la Consiliu și împreună cu Comisia dumneavoastră, inclusiv discuțiile ceea ce privește pașii înainte pe care trebuie să-i facem în acest dosar complex. Dreptul Parlamentului European în monitorizare ridică la rândul lui câteva probleme complexe. În momentul de față așteptăm rezultatul consultărilor care au loc între serviciile juridice ale celor trei instituții există aspecte juridice și instituționale care trebuie lămurite și sper din tot sufletul ca rezultatul acestor uh, consultări juridice să faciliteze pașii pe care îi vom face ulterior. Pentru că suntem hotărâți să mergem mai departe și să identificăm noi posibilități în acest sens.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 analiza și rezolvarea acestor lucruri uh, uh, necesită timp și eforturi. Așteptăm ca Comisia, pentru că Comisia este negociatorul Uniunii Europene în acest proces și așteptăm, așadar, uh, să vedem contribuția Comisiei pe problemele rămase, așa cum au fost ele enunțate de Curtea de Justiție. Dar vom continua discuțiile la nivel tehnic odată ce Comisia își va fi prezentat analiza. În ceea ce privește uh, reglementarea partidelor politice europene, Consiliul a numit doi membri ai um, noi, comisii de persoane independente, eminente, suntem conștienți de faptul că Parlamentul European a solicitat o revizuire a regulamentului actual pentru uh, a reacționa la uh, câteva lacune din uh, regulamentul care a intrat în vigoare abia pe 1 ianuarie 2017. Știu că în această după amiază Comisia dumneavoastră va avea un schimb de opinii privind o posibilă revizuire de către Consiliu, ce putem noi spune este că suntem dispuși să analizăm o posibilă revizuire odată ce Comisia sau dacă Comisia va adopta propunerile în acest sens. În ceea ce privește inițiativele cetățenești europene, suntem pe aceeași lungime de undă cu Parlamentul, 100%, Uh, în ceea ce privește importanța acestui instrument pentru a aduce pe cetățeni mai aproape de Uniunea Europeană. Suntem de asemenea conștienți de uh, lacunele actualului instrument și uh, așteptăm cu nerăbdare propunerea Comisiei de a revizui uh, regulamentul privind inițiativa cetățenească europeană și vom începe să analizăm uh, această propunere în Parlament odată ce ne va fi prezentată de, de Comisie. Avem o listă lungă de dosare uh, pentru care este nevoie de multă muncă și multă implicare din partea amânduror părților. aveți un partener atent și onest în această activitate. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu toți pe aceste dosare și în privința altor aspecte importante pentru cetățenii noștri. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, domnule ministru. Nu se întâmplă foarte des așa ceva. Suntem norocoși, se pare că avem numai patru intervenții. Mai dorește și altcineva să se înscrie la cuvânt? Cinci, se pare. Putem uh, să adresăm întrebarea și apoi să-i dăm cuvântul domnului ministru pentru răspunsuri, două minute pentru întrebare și apoi domnul ministru are trimite la dispoziție ca să răspundă din partea PPE-ului acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, dați-mi voie să vă urez și eu bun venit. Este o plăcere să vă avem astăzi alături de noi. Sunt foarte impresionat uh, de modul în care ați prezentat, uh, așa cum uh, pe bună dreptate ați spus, chestiunile complexe cu care se confruntă această comisie. Eu am trei observații. Cred că s-a vorbit despre câștigarea legitimității și apoi ați menționat uh, e-guvernanța. Cum faceți legătura dintre cele două? Acestea sunt conectate, dată fiind uh, revoluția digitală la care asistăm. Uh, Dumneavoastră, cel puțin, uh, ați făcut foarte multe progrese, cel puțin în comparație cu alte țări. Până la urmă, cum putem corobora cele două? E clar că o mare parte din politică devine tot mai digitală și este nevoie de competențe digitale pentru guvernanța electronică. Sunt persoane care votează pe internet. Deja acest lucru se întâmplă în Estonia. Știu deci că se poate face. Asta e prima mea întrebare. A doua întrebare. Ați vorbit despre libera circulație a datelor. Da, este esențial acest lucru, dar ați vorbit și despre securitatea cibernetică, cum putem să le împăcăm pe cele două. Eu am uh, fost uh, recent uh, la Tallinn, mi-aduc aminte că a fost extrem de frig în weekendul acela. Cred că domnul ministru nu este responsabil și cu vremea, spune doamna președinte. Uh, da, sunt uh, convins, dar uh, cred că estonii pot să intervină și asupra vremii cu instrumentele lor digitale. Cred că progresele făcute de Estonia sunt um, foarte impresionante, dar um, nu sunt convins că putem asigura securitatea cibernetică pe deplin. Cum vreți, deci, să împăcați cele două dimensiuni? Și o altă întrebare, distribuția mandatelor. PP-ul este un uh, grup destul de conservator, așa că am vrea să nu rămâne, să nu se facă nicio modificare, deci să nu se redistribuie uh, niciun uh, loc. Dar Suedia și uh, Ungaria au o greutate destul de mare. Populația Ungariei deja a crescut cu vreo 130 de mii. Ungaria are 21 de locuri, Suedia are 20 de locuri. Deci um, este o, un paradox aici. Dacă venim, deci, cu soluția în care nu redistribuim uh, locurile, Suedia se va adresa curții uh, de justiție. Aș putea chiar paria pe acest lucru. Deci, ce putem face în acest sens? Și un alt aspect, uh, pe termen mai lung, eu văd aici o contradicție. Redistribuirea locurilor în Parlament ar trebui să se bazeze pe numărul de locuitori. Însă, în ultimii 25 de ani, schimbările demografice au fost foarte accentuate și Estonia a fost afectată. 20 de milioane de persoane s-au mutat din uh, noile state membre. Foarte mulți uh, polonezi nu locuiesc uh, în Polonia dar până la urmă e pur și simplu modul în care trebuie să funcționeze piața unică. Aceste persoane care s-au mutat uh, însă contează la numărul de locuri uh, pe care le are țara respectivă, însă uh, eurodeputații reprezintă pe cetățenii unui anumit stat membru. Nu știu, aveți câteva informații în acest sens? Poate uh, ne puteți uh, oferi detalii. Mulțumim, George. Ai uh, folosit aproape tot timpul, așa că ministrului îi mai rămân doar 29 de secunde ca să răspundă. Am vrut doar să, să vă avertizez și pe cei care, care urmează. Domnule ministru, pe cât de succint posibil, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Voi răspunde într-un mod destul de telegrafic. Cât de legitim uh, este uh, guvernul, guvernanța electronică, inclusiv la nivelul Uniunii Europene? Deja puteți trimite declarațiile fiscale online în două minute fiind uh, în orice loc din lume, dacă aveți o conexiune la internet. Și numai dacă puteți face acest lucru, deja vă îndrăgostiți de sistemul digital. Este mult mai bine decât uh, completarea uh, a zeci de pagini. Iată, deci, o realizare concretă care vine alături de toate celelalte servicii digitale pe care vi le poate furniza uh, guvernul. Și cred că acest lucru crește legitimitatea e guvernanței în ochii tuturor cetățenilor. Securitatea cibernetică și uh, circulația liberă a datelor În multe state membre, guvernul începe să se ocupe de toate aceste aspecte. În uh, unele țări uh, iubitoare de tehnologie, cum este țara noastră, se începe cu soluții tehnologice. În alte țări se începe cu îngrijorări legate de viața privată și de protecția datelor. Principalele elemente care stau la baza circulației libere a datelor au legătură cu persoana care deține aceste date. În primul rând, trebuie să avem în vedere persoana vizată, proprietarul datelor. Apoi, sunt tehnologii care permit un schimb mult mai sigur de date. Noi dispunem de astfel de tehnologii în Estonia și uh, suntem mai mult decât bucuroși să vă împărtășim experiența noastră în acest domeniu. Dar e adevărat, cele două aspecte sunt legate strâns unul de celălalt și trebuie găsit un echilibru între ele. La uh, cea de-a treia întrebare, mă tem că nu vă pot răspunde foarte detaliat. Cred că știm cu toții ce trebuie să facem uh, pentru următoarele alegeri. Și cred că aveți dreptate uh, în modul foarte realist în care ați uh, pus problema. Haideți să încercăm să găsim o soluție, asta pot să spun uh, acum. Uh, mulțumim, doamna Mercedes Breso. Vă rog uh, să nu depășiți cele trei minute. Voi încerca. Mulțumesc, domnule ministru. Voi vorbi în italiană, așa că do- dacă doriți puteți să vă puneți căștile. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea făcută. Se pare că președinția estonă va fi o președinție foarte activă, cel puțin din perspectiva Comisiei AFCO. Subiectele pe care le-ați menționat sunt numeroase și cu toate sunt, și toate sunt foarte importante și cu implicații serioase pentru Consiliu. Așa că noi uh, contăm pe capacitatea Consiliului de a asuma poziții. Aș vrea să adaug uh, un subiect pe care îl cunoașteți, Cartea Albă și uh, cele cinci documente cu privire la viitorul uh, Europei. S-ar putea ca discuția pe marginea acestora să nu se încheie în timpul președinției dumneavoastră. Însă, probabil că situația va înregistra cele mai multe progrese în perioada președinției dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb cum vă gândiți să organizați discuțiile nu numai între instituții, dar și între cetățenii europeni. Poate puteți uh, să vă bazați și pe experiența dumneavoastră solidă în e-government, în guvernanța electronică. Și că tot veni vorba de guvernanța electronică, este încă un subiect uh, pe care cred că puteți să vă aduceți contribuția la summitul de la Tallinn. Cum să garantăm uh, cetățenia electronică și identitatea electronică a cetățenilor. Ca să putem uh, să finalizăm procesul uh, guvernanței electronice, trebuie să finalizăm uh, acest proiect al cetățeniei electronice și dumne- inițiativa va aparține, așa că așteptăm de la dumneavoastră mai multe detalii. Ați menționat transparența și voi încheia cu acest aspect. Într-adevăr, trebuie să ajungem la un acord cu privire la transparență. Acesta este unul dintre subiectele care polarizează foarte mult uh, uh discuțiile. Dar până la urmă nu e vorba numai de registrul transparenței, e vorba de uh, metoda de lucru a Consiliului. Consiliul este foarte opac. Cetățenii nici măcar nu știu că există Consiliul Uniunii Europene. Tot timpul îl confundă cu Consiliul Europei. Rolul său este necunoscut pentru că nu este suficient de public. Deci, din acest motiv, nu este nici suficient de transparent. Puteți face ceva în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc! Discuțiile cu privire la viitorul Europei uh, au început um, într-un moment uh, destul de sumbru, dacă vreți, uh, anul trecut. Aceste acte au fost consolidate la Bratislava și la Roma. Iar acum avem această discuție, această dezbatere. Avem și cartea albă. Avem și cele cinci documente de reflecție. Acestea conțin uh, informații care le dau uh, de gândit, le dau foarte multe teme pentru acasă, atât celor din domeniul academic, cât și decidenților politici. Documentul de reflexie cu privire la globalizare Documentul cu privire la globalizare a stat la baza discuțiilor din cadrul Consiliului European din iunie, în special uh, cu privire la aspectele comerciale și um, la deschiderea relațiilor comerciale. Am uh, discutat uh, cu privire la viitorul um, Uniunii Economice și Monetare la reuniunea informală ECOFIN din septembrie. Președinția estonă va discuta și despre documentul de reflexie privind pilonul social la reuniunea informală EPSCO din octombrie. În continuare ne gândim uh, care este cea mai bună modalitate de a aborda documentul de reflexie privind uh, sursele viitoare de finanțare. Discuțiile sunt încă în desfășurare la nivelul Consiliului. În ceea ce privește dezbaterea politică generală, ca politician uh, ales, cred că cunoașteți mai bine stadiul uh, acestei dezbateri decât uh, îl cunosc eu. Aici sunt importante schimbările la nivel instituțional, dar nu numai. Cred că și mai importante sunt rezultatele concrete pe care Uniunea Europeană poate să le dobândească și, și modul în care le comunică cetățenilor săi. Cred că ast- doar astfel putem să facem Uniunea Europeană mai relevantă pentru cetățenii săi și putem să trezim interesul cetățenilor pentru discutarea acestor chestiuni. În Estonia deja avem această identitate digitală. De- există deja și vine la pachet cu uh, cartea de identitate electronică pe care chiar vă recomand. Mai mult uh, de atât, uh, suntem bucuroși să oferim uh, reședință digitală și cetățenilor altor state membre care doresc să încerce serviciile digitale estone. Aceste soluții, precum uh, utilizarea semnăturii digitale, ușurează în mod semnificativ interacțiunile persoanelor, atât la nivel uh, uh, individual, cât și interacțiunile acestora cu companiile. și au avantaje și în ceea ce privește reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Deci încercăm să încurajăm, să convingem și celelalte țări să adopte aceste soluții. Legat de transparența în cadrul diferitelor instituții, da, unele instituții pot să fie uh, foarte puțin transparente și uh, dacă nu faci parte din ele, e destul de greu să-ți dai seama exact ce fac. În Consiliu, toți uh, actorii din Consiliu sunt monitorizați uh, îndeaproape de statele membre. Noi reprezentăm uh, guvernele naționale. Așa că elementul de transparență se manifestă la nivelul Consiliului. Dar suntem conștienți de îngrijorările privitoare la lipsa de transparență. Și așa cum v-am spus, ne angajăm să facem progrese în acest sens. Sperăm să și găsim o soluție în acest sens până la sfârșitul președinției. Mulțumim foarte mult! Mister... Domnul Iașdovski, vă mulțumesc, domnule ministru, <clears throat> pentru o prezentare pragmatică și solidă. Înțeleg că problemele economice sunt foarte importante pentru dumneavoastră. Dar aș vrea să vă întreb despre protecționism și bariere informale împotriva libertății de circulație. Mulți observatori au spus că țările europene bogate au introdus bariere informale împotriva pieții libere integrale. Salariile în transporturi, de exemplu, noua directivă despre lucrătorii detașați important for competitiveness of și acestea sunt importante pentru competitivitatea economiei europene. Dumneavoastră, ce părere aveți? Mulțumesc. Problema ridicată de dumneavoastră e de cea mai mare importanță pentru însăși funcționarea Uniunii Europene. Piața unică e în centrul multor lucruri care fac posibilă funcționarea Uniunii. Și da, piața unică e departe de a fi edificată, în special în domeniul serviciilor. Piața unică și pilonul social vin mână în mână. Ar fi mult mai ușor să vorbim despre chestiuni sociale dacă simultan am întreprinde măsuri de aprofundare a pieții unice și de eliminare a barierelor care mai există. Toate dosarele sociale de la Consiliu au un potențial de controversă, de diviziune, și cele subliniate dumneavoastră trebuie tratate cu o precauție extremă și cu o mare doză de diplomație. Asta și facem. Suntem aproape de adoptarea unei poziții a Consiliului în legătură cu directiva privind lucrătorii detașați din păcate, până la urmă, a fost imposibil în iunie și continuăm eforturile. E un domeniu complicat, cu puține competențe ale Uniunii, care au un potențial de diviziune din cauza standardele de viață care încă nu sunt cu totul convergente și nivelurile de salarizare diferite din statele membre dar suntem conștienți de existența lor și de faptul că n-ar trebui compromisă piața unică, care e în centrul multor lucruri pe care le facem și lucrând la Consiliu întotdeauna trebuie să avem un echilibru adecvat. Dar această dezbatere în sens politic e departe de a se fi încheiat și vă mulțumesc că ați ridicat acest subiect. Acum, din partea altă, o să vorbesc în spaniolă, spunea vorbitoare. Mai întâi, bun venit, domnule ministru. Vreau să fiu pragmatică mă inspir de ce s-a întâmplat în teatru. Și vreau să ajungem pe teren pentru a pune lucrurile în scenă. Aș vrea să vă vorbesc din punct de vedere al uh, Comisiei Speciale Panama Papers. Deblocarea tot ce ține de consultări uh, la Consiliu. Simos Oficios del diputado aquí presente, señor Ramón Jorge continuă în ciuda insistențelor <clears throat> unora dintre cei prezenți aici. Dar dumneavoastră ați vorbit despre o perioadă turbulentă și, într-adevăr, parcurgem o perioadă tulbure. Nu putem dansa menuet fără să ne dăm seama că trebuie să ne facem și treaba. Panama Papers sunt un scandal uriaș și cred că n-am putut să ne facem treaba de parlamentari avem o datorie față de cetățeni să ne facem treaba corect, dar nu dispunem de instrumentele necesare. Iată de ce <clears throat> vrem acum de la Consiliu să trecem de la vorbe la fapte. O altă problemă acum și din nou cu abordare practică și pragmatică. Registrul transparenței. Trebuie să putem înțelege dacă vom putea progresa cu Consiliul sau nu, pentru că dacă nu putem face progrese la Consiliu, dacă nu ne puteți ajuta, va trebui să reacționăm rapid. Ce mă îngrijorează este că nu ne facem uh, datoria față de cetățeni dacă nu avem uh, ajutorul Consiliului. Domnule ministru, aveți cuvântul. Um. Thank you very much. Um. Mulțumesc. în legătură cu Comisia privind Panama Papers. Au fost diverse schimburi între Parlament și Consiliu. Pareți să sugerați că Consiliul n-ar fi cooperat? Adică nu v-ar fi dat documentele cerute de comisia dumneavoastră? Poziția Consiliului a fost și continuă să fie să precizați mai clar ce doriți. Solicitările de documente au fost foarte generale. Consiliul nu este închis ideii de a coopera cu dumneavoastră. Reprezentanții Estoniei când au fost uh, informat la reuniunea dumneavoastră, suntem deschiși acestei cooperări, dar e nevoie de echilibru. Și echilibrul la cam lipsit până acum. În legătură cu registrul transparenței. Știm cu toții că principala problemă aici ține de domeniul de aplicare. de care trebuie să ne ocupăm. Și apoi știți din nou că la Consiliu sunt 28 de guverne și reprezentanți de guverne. care au toți uh, aranjamente și legislații naționale. Președinția estonă, după cum vă spunem, își propun <clears throat> să identifice o soluție pe durata președinției noastre. Noi suntem gata să avem o întâlnire politică cât de curând posibil. Suntem gata să avansăm în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc. Ultimii doi vorbitori la un loc, Ramon Haureghi și apoi doamna Thames. Mai întâi Ramon. Intervenții fără microfon. Try to be short and... Vă rog să încercați să fiți cât mai pe scurt și la obiect. Doar un minut. Mai întâi vreau să-i mulțumesc domnului ministru pentru generozitatea de a se întâlni cu mine la Strasburg. Comisia ar trebui să recunoască faptul că domnul ministru a fost foarte interesat să vadă cât de mult avansează Comisia Specială pentru Panama Papers și ar trebui să recunoaștem și faptul că pe 21 septembrie ne vom întâlni și cu șefii serviciilor juridice de la cele trei instituții, Consiliu, Comisie și Parlament. Aș vrea doar să mai spun că am încurajat ca ceea ce se numește documentul tehnic să progreseze, documentul redactat de serviciile juridice și sperăm că nu o să mai fie întârzieri și apoi sperăm că va fi posibil să avem un dialog tripartit cu Comisia și Consiliul, să vedem dacă există vreo posibilitate de a redacta un regulament legat de comisiile de anchetă, pentru că lucrez de mult timp în această comisie și am fost la un blocaj de trei ani, am putut avansa cu acest raport sub cinci președinții care n-au reușit să deblocheze situația. Nu e vorba doar de responsabilitatea Consiliului, desigur, și aș vrea să vă întreb. Cred că Estonia nu trebuie să fie doar o președinție digitală, ci una care să încerce să rezolve și această problemă după cum a spus colega, trebuie să trecem de la vorbe la fapte și sper că problema nu o să fie doar vorbe goale, ci o reacție politică reală. Știm că <clears throat> diplomația dumneavoastră e inegalată, dar vreau să trecem și la acțiune. Doamna James și apoi Richard, dar nu mai mult de un minut. Mulțumesc scuze personale. N-am fost în Parlament la Strasburg săptămâna trecută, dar după aceea am aflat despre ce s-a întâmplat ca în agenda dumneavoastră să arătăm clar că e important să auzim un raport de șase luni de la președinția în ieșire și să urăm bun venit noii președinții și să arătăm importanța reală pe care le-am. Da? O serie de observații, domnule, acum v-am auzit vorbind despre subiecte importante și interesante, dar sunt unele moștenite și pe care sperați să le tratați în continuare. V-aș da o altă listă pe care să le includeți în președinția de șase luni în legătură cu ce pare că interesează mai mulți pe cetățeni, după cum se spune în presă. Iată care ar fi. Aderarea rapidă a statelor din Balcanii Occidentali, deficitul bugetar european din cauza Brexitului. Forțele de apărare europene începește activarea lor și, probabil, cel mai important, posibila destrămarea acordului dintre UE și Turcia legat de migrație. Cam asta ar fi prioritățile din presă. Și, în fine, v-aș felicita pentru ce ați făcut în Estonia cu 5G și altele, dar v-aș întreba ce ar fi să vă uitați și la conectivitatea quantum chinezească? În această săptămână s-au legat cu conexiuni quantum la 3600 de kilometri cu siguranță cibernetică de plină. Dacă chinezii fac asta, sunt atât de avansați, trebuie și Uniunea Europeană să trezească la realitate. Mulțumim. Acum Richard Corbett, ultimul vorbit. Mulțumesc. Aș vrea să revin la această domnul Șeflin cu privire la cetățeni și populații în legătură cu voturile cetățenii UE care s-au mutat într-un alt stat membru pot vota în țara în care s-au mutat. Eu îi reprezint pe ungurii și estonienii care au votat în Yorkshire, pe care îi reprezint aici. Nu s-ar putea spune că nu sunt reprezentați, dar m-a intrigat invitația domnului ministru de a deveni cetățen electronic a Estoniei. Ne-ar da asta dreptul să votăm la legile europene în Estonia? Ne-ar da dreptul să candidăm acolo și dacă se produce Brexitul, foști cetățenii Uniunii Europene ar putea cere cetățenii electronic a Estoniei ca să participe, să se bucure de aceste drepturi? Revenind la lucruri mai serioase în legătură cu acordul interinstituțional, v-ați referit la faptul că Consiliul face o inventariere. Salutăm asta și noi am făcut pentru un grup special de lucru care la momentul potrivit va prezenta un raport și ar fi util să ne comparăm uh, constatările. V-ați referit în acest context la negociere între instituțiile noastre, cum să deliniem, delimităm uh, diferența între acte delegate și acte de până în aplicare. Aveți un mandat în acest sens de la colegii de la Consiliu? care e un prim pas indispensabil pentru a începe astfel de negocieri cu seriozitate? Mulțumim, Richard. Domnule ministru, ultima dumneavoastră șansă. Mulțumesc. Pentru domnul Horeghi. În legătură cu <clears throat> dreptul de anchetă, poziția mea este exact aceeași ca dumneavoastră. Sperăm și sper și eu să văd că munca serviciilor juridice se încheie și <clears throat> sper să vedem atunci dacă există un temei pentru o înțelegere comună. Asta ați spus și dumneavoastră sau asta am auzit în interpretare și mi se pare un punct de vedere realist și o descriere realistă a situației în care ne aflăm. Pentru doamna James, ați enumerat o listă de probleme relevante cu care se confruntă Uniunea în momentul actual. N-am vorbit despre ele în introducere, pentru că m-am concentrat mai mult pe dosarele de mai mare importanță pentru Comisia dumneavoastră de afaceri constituționale. Toate problemele respective sunt pe lista de priorități a președinției estone. Ceva suplimentar despre ciberapărare. Estonia a fost prima țară și primul guvern care a fost victima unui atac cibernetic țintit în 2007. Am tras niște învățăminte în acest domeniu, în atacurile cibernetice recente pe plan mondial. Estonia și spun cu satisfacție, a fost relativ puțin afectată. Așteptăm cu interes în luna septembrie, când Comisia Europeană trebuie să propună o strategie noită de securitate cibernetică pentru Uniunea Europeană. Ne așteptăm ca această trecere în revistă și revizuire să fie de substanță. Ne așteptăm ca Comisia să propună niște acțiuni concrete. Președinția estonă va fi gata să avanseze rapid la Consiliu și să adopte concluziile ale Consiliului încă din noiembrie în legătură cu acest subiect. Trebuie să vă dezamăgesc, domnule Corbett. permisul de ședere european electronic nu vă permite dreptul să votați. Puteți vota în Estonia la legile europene și cele locale ca cetățean dintr-o țară terță, dar trebuie să fi trăit acolo un anumit număr de ani în Estonia. Dar încă nu vă înlocuiește cu totul sau nu de plin dreptul de rezidență, dar puteți încerca în diverse alte servicii digitale. în legătură cu actele delegate și de punere în aplicare. Vă stăm la dispoziție să începem negocierile. No, but we'll, uh, we will, we are, we are confident. Și suntem încrezători că vom putea să le începem. Președinte, vă mulțumesc, domnule ministru. Exact asta vedem. O capacitate nu întotdeauna întâlnită. Puteți vedea lucrurile în imaginea de ansamblu și puteți intra și în amănunte. Deci, o prognoză bună pentru președinția dumneavoastră. Vă mulțumesc și noi vă stăm la dispoziție ori de câte ori vreți să ne spuneți ceva, să vă plângeți în legătură cu ceva, să ne spuneți sau să ne cereți ajutorul. Sunteți binevenit aici și sper că veți fi deschis să răspundeți la solicitările noastre dacă avem nevoie de ceva de la președinția Eston. Vă mulțumesc! rămânem aici pentru voturi și restul. Întâlnirea cu domnul ministru se încheie aici. Aș vrea să adaug ceva. Mulțumesc, doamnă președintă, și dumneavoastră tuturor pentru întrebările pertinente și președinția estonă vă stă în continuare la dispoziție și vă veți bucura de cooperarea noastră. Mulțumesc!

Okay. And also, yeah, so you're waiting. I think there is another one. I'm told we still see people who I don't know where you keep. Nu știu unde vă țineți cardurile alea de votare de nu le aveți cu voi. Domnul Messerschmidt nu are cardul, mai e cineva, s-ar putea să nu aveți nevoie de card. Uh, toți cei care nu au cardul vă rog să ne informați, să haideți să uh, verificăm cardurile, introducerile în sloturi și haideți să deschidem votul. We are checking the machines and... Verificăm aparatele și cardurile. Vă rog să le folosiți ca să vedem dacă funcționează. In this case, yes. um. Uh, okay, two, two colleagues put their cards, but they don't vote, so I assume... Doi colegi uh, și-au introdus cardurile, dar nu votează, deci presupunem că totul este în regulă. Stimați colegi, suntem 22 și vom începe imediat să votăm. Votul este privind uh, proiectul de raport privind bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2018. Amendamentul 1. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abținere adoptat. Amendamentul 1.1. Cine este pentru? Cine este pentru? Ă, împotrivă. Abținere adoptat. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Amendamentul 2.1. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Amendamentul 4. Pentru împotriva abținere adoptat, amendamentul 5, scuze ce asta. Mi-ați dat lista și e o problemă aici. Ok, now we are voting the Bun, votăm proiectul pilot. Nu pot să vă impun să vot liber. Amendamentul 5 nu este pentru? Împotriva abținere adoptat 6 pentru. Împotriva abținere adoptat 7 pentru. Împotriva abținere adoptat 8 pentru împotriva, ținerea adoptat. Amendamentul 4.1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri, respins. 9 pentru. Hmm. Amendamentul 9. Cine este pentru? 9, da? Cine e pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm la amendamentul 9. Votul este deschis. Can you close the vote? So we are 17 against 6. So we... Deci suntem 17 la 6, adoptat. Nu vă aud, așa că indiferent ce spuneți, dacă vreți să contestați rezultatele, vă rog să spuneți cu voce tare. Amendamentul 3.1. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abținere adoptat. Amendamentul 5.1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri respins. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere adoptat. 2. Pentru împotrivă abținere adoptat, 3 pentru cu amendamentul oral Uh, substanțial în loc de adecvat. Există vreo cineva împotrivă? Bun, deci amendamentul 3 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Amendamentul 4 pentru, împotriva abținere adoptat. 5 pentru, împotriva abținere adoptat. Ultimul vot uh, privind uh, proiectul de buget. Votul este deschis electronic. Votul este închis. 19 la 4. Adoptat. După cum știți, nu votăm punctul 12 pentru că Pascal Virama ne-a rugat să-i acordăm mai mult timp pentru compromisuri, așa că putem trece la punctul 13 de pe ordinea de zi, care este regulamentul privind statutul și finanțarea partidelor politice europene. În ce scuze, putem să continuăm? Este regulamentul 1141 din 2014 prezint statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene. Am avut un schimb de opinii privind o posibilă revizuire la care invitați au fost Rainer Wieland și Ulrike Lunacek, vicepreședința ai Partidului European, responsabil de partidele politice europene. L-am invitat pe Didier Cleti, directorul general al DG Finanțe din cadrul Parlamentului European. Am invitat-o pe doamna Ilze Johansson, secretară generală adjunctă a Comisiei Europene și de asemenea pe Michael Adam sau Michael Adam, directorul Autorității pentru Partidele Politice Europene și fundațiile politice europene și discutăm posibilă revizuire, după cum poate vă amintiți, a regulamentului privind statutul și finanțarea partidelor politice și a fundațiilor politice europene. Poate că vă amintiți că există o lungă istorie care ne-a dus la această discuție pe care o avem astăzi. Între timp am discutat și uh, raportul secretarului General al Parlamentului. Am pus de asemenea o întrebare orală Comisiei um, cu uh, toate solicitările formulate și de asemenea a existat o rezoluție care a fost adoptată pe 15 iunie după dezbatere în privința acestui aspect. Deci doresc acum să invit pe vorbitor și uh, îmi doresc să le dau cuvântul vorbitorilor. Cred că ar trebui să începem cu cei doi vicepreședinți. Nu văd decât un vicepreședinte. Sper că va sosi și al doilea. Nu o văd pe doamna Lunacek. Deci vom începe cu tine, Rainer, dacă domnul Rainer Villand ar putea să inițieze discuția cu prezentarea pe care o are. Ja, vielen Dank, Frau. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Am făcut un schimb de opinii scris cu partidele și cu comisia, destul de cuprinzător. Vorbim și despre o hotărâre a Parlamentului în care rugăm ca anumite lucruri din acest regulament să fie îmbunătățite rapid. În raportul inițial se vorbește despre o revizuire în anul 2018 dar este foarte interesant când anume în 2018, în ianuarie 2018 începem, atunci nu terminăm înainte de sosirea toamnei, ceea ce înseamnă că am pierdut și anul 2019 cu asta, pentru că licitațiile care vor avea loc în baza acestui regulament trebuie să fie anunțate în anul precedent și de aceea mi se pare corect uh, să vedem ce uh, răspunde vine de la comisie Poate că această, această comunicare va veni după pauza de vară și apoi ar trebui să ne dăm o steneală să punem în aplicare lucrurile în așa manieră încât uh, regulamentele acestea să existe dacă ne gândim că în 2019 avem amendament electoral. Uh, vreau de asemenea să spun că uh, ar, n-ar fi rău să îmbunătățim acest regulament, pentru că dacă începem înainte de 2018 să facem această evaluare pentru 2018, am face un lucru util. Dar cred că trebuie să includem aici faptul că în toamna anului 2019, cel târziu, în primăvara lui 2020, va trebui uh, să analizăm aceste regulamente temeinic, uh, chiar dacă până atunci vom obține anumite rezultate. Um, mi se pare că întregul regulament poate fi corectat, dar acesta este o muncă, uh, un volum foarte mare de muncă, care în momentul de față ar necesita prea mult timp. De aceea cred că din punctul meu de vedere acum ar trebui să luăm în calcul trei lucruri unde au existat și evoluții greșite din punctul meu de vedere, um, ar trebui să nu mai fie posibile pă, pă, um, să fii membru în mai multe locuri. Este o evoluție greșită, mai ales Uh, există anumiți deputați aleși pe o listă care nu face parte din nicio familie politică. Uh, aici nu există regulamente clare și am văzut potențialul de abuz al acestui lucru. Pe de altă parte, al doilea lucru este că partidul uh, trebuie să, să um, um trebuie să facă în așa fel încât să nu mai existe decât încă un deputat în plus pe partid. Este un lucru care mi se pare deosebit de important. Și după părerea mea, ar trebui să vorbim și despre reducerea obligațiilor de cofinanțare de la 15% la 7,5%. Aceasta ar trebui inclusă în modificare. Uh, este o propunere uh, la care țin foarte mult și țin să fie transpusă cât mai repede cu putință. Uh, sper ca uh, președinția să uh, lanseze licitația până în aprilie anul viitor și aceasta trebuie să se facă pe baza noi, noului regulament. De aceea, cât mai repede cu putință, trebuie să plănuim. Sigur, înainte de alegerile europene, pentru că Eh, ar fi eh, complicat să facem lucrurile în toamna lui 2018. Eh, deci trebuie să reglăm lucrurile până când emoțiile nu sunt total dezlănțuite. Până atunci ar trebui să ne ocupăm de următoarea reglementare pentru a avea suficient, suficient timp de a transpune această experiență pe care o avem deja. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Rainer. Ulrike tocmai a sosit și sper că ți-ai recăpătat răsuflarea și ă, poți ă, să ne prezinți contribuția ta. Deci dau cuvântul ă, cel de-al doilea vicepreședinte al Parlamentului European, Ulrike Lunacek, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze că am întârziat, am spus că sunt întârziat un pic. În primul rând, Doresc să mulțumesc Comisiei AFCO pentru că avem această discuție și de asemenea Comisiei că se află aici și cooperează cu noi pentru a face lucrurile să avanseze. Împreună cu colegul meu Rainer Wieland lucrăm la această propunere de ceva vreme și după cum v-a explicat, deja există mai multe lucruri pe care trebuie să ne concentrăm, după părerea mea, în acest moment pentru ca uh, totul să funcționeze mai bine decât până acum. Există anumite lacune pe care trebuie să le acoperim și le-am uh, descoperit în ultimii uh, câțiva ani și pentru mine sunt trei aspecte pe care aș vrea să mă concentrez în această scurtă introducere. Unul dintre aspecte este faptul că am descoperit acum 2 ani una dintre lacune era că dacă un partid dintr-un stat membru nu este membru al unui partid european, parlamentarii lui pot susține diferite partide europene și așa s-a și întâmplat. Și astfel două partide europene uh, au avut un prag, chiar dacă uh, acești oameni erau aleși din partea unui singur partid național. Este un lucru care, după părerea mea, nu a fost intuit de niciunul dintre noi sau de niciunul dintre cei care au negociat regulile. Nimeni nu s-a gândit că cineva ar putea să facă așa ceva, dar s-a întâmplat. Deci acesta este un capitol care trebuie închis. Al doilea lucru, și aici mi se pare important să analizăm pragul de câți parlamentari este nevoie pentru a forma un partid. Știu că există diferite numere, eu v-aș ruga să luați în calcul faptul și eu vin din uh, un grup politic mai mic, deci este important să nu se pună un prag ridicat, să avem unul, doi pentru mine ar fi în regulă. Știu că există diferite puncte de vedere, dar după părerea mea ar trebui să menținem pragul la acest nivel. Dar pentru a ne asigura că, că Există această europenizare pe care am auzit că ați menționat-o domnule Vilan. Trebuie să ne asigurăm că există transparența în privința uh, membrilor aleși. Cine sunt ei la diferite niveluri? Nu doar cei care fac acest uh, partid eligibil pentru finanțarea europeană, ci și cei care sunt aleși și sprijiniți la nivel regional și național. Pentru că până acum acest lucru nu a făcut parte din regulile jocului. Mm, cred că fiecare persoană, fiecare individ ales, indiferent de nivelul la care este ales, este o uh, persoană publică și de aceea ar trebui ca numele lui să le fie cunoscut tuturor, nu să avem, uh, nu să nu știm nici măcar cine sunt acești oameni și am vorbit mai de, această europenizare a partidelor europene, asta este primul punct pe care doresc să-l iau în calcul, trebuie să vedem că oamenii care sprijină partidele europene și fundațiile trebuie să adere de pildă la Carta Drepturilor Fundamentale, deci ceva de acest gen care să demonstreze clar că uh, susțin ce susține și Uniunea Europeană. Acestea ar fi câteva din remarcile mele introductive și apoi cum putem continua cu dezbaterea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Ulrike. O să-l rog pe domnul Didier Cletise, cuvântul. Doamna președinte, vă mulțumesc uh, pentru ocazia care mi este oferită în uh, uh, calitate de director al legii finanței cadrul Parlamentului European să vă prezint câteva argumente în ceea ce privește această revizuire a regulamentului 1141 din 2014. Aceste informații pe care aș dori să vi le împărtășesc se concentrează, bineînțeles, pe prioritățile de revizuire și dorințele de îmbunătățire care au fost deja menționate de cei doi vicepreședinți, domnul Wieland și doamna Lunacek, dar pe care aș dori să le, exper- le explic în baza experienței concrete și practice a Direcției Generale Finanțe, pe de-o parte în ceea ce privește finanțarea și controlul anual al conturilor partidelor politice și al eh, fundațiilor politice europene. Aș dori să abordez cu dumneavoastră cele trei puncte prioritare care au fost deja menționate, poate într-o ordine un pic altfel, să adăugăm alte două elemente care sunt oarecum secundare, dar care se leagă oarecum, sunt o consecință care ar putea fi inclusă în această revizuire. De parte, vicepreședinții au vorbit despre dificultatea partidelor de a avea resurse proprii suficiente și de asemenea de devierile pe care le-am văzut în această obligație de a crea o finanțare și resurse proprii suficiente. Deci regula actuală este că un partid trebuie să vină cu 15% resurse proprii și bugetul Uniunii Europene vine cu 85% uh, din cheltuielile eligibile. Aproape toate partidele au în momentul de față o dificultate în ceea ce privește cotizațiile suficiente în măsura în care efortul bugetului european s-a intensificat în mare măsură în ultimii 10 ani. Adică partidele naționale sunt uh, la limita finanțărilor pe care le pot furniza sau membrilor uh, către partide uh, și în același timp li se interzice să primesc finanțare din alte părți pentru că donațiile se limitează la 12.000 de euro și acum în noua variantă la 18.000 de euro. Asta face ca fie anumite partide să se lanseze manevre de împrumut uh, ceea ce are ca o a doua consecință faptul că auditorul extern în fiecare an ne prezintă raporturile de activitate, ceea ce numește the going concerns, adică dacă uh, nu aduci bani noi partidelor tale, acestea intră automat în faliment din cauza acestei prea mari sensibilități, aș spune, față de finanțarea noastră și mai ales dacă au acumulat datorii uh, pas cu pas. Uh, al doilea aspect se referă la abuzul contribuțiilor în natură. Aceste contribuții în natură sunt greu de controlat și textele sunt foarte dificil de respectat în măsura în care aproape orice poate fi adus ca contribuție natură, în schimb valorizarea economică a acestor uh, contribuții și realitatea acestor contribuții sunt dificil de controlat și, în sfârșit, uh, am descoperit de asemenea un număr de practici foarte, foarte discutabile, pentru că există conflicte de interese evidente care se fac prin uh, retrocomisii, deci o întreprindere uh, primește bani din partea fundațiilor, dar varsă 5 sau 10% din banii percepuți, ceea ce discreditează Uh, calitatea uh, acestei scheme, care este o schemă care se repetă. Acest lucru ne-a făcut să avem uh, cazuri genul la fie la conflicte în fața Curții Europene de Justiție, conflicte pentru care deocamdată, în cazul cărora deocamdată am câștigat care ar fi soluția, aș spune că domnul vicepreședinte a făcut o propunere de reducere la 7,5%, chiar la 5% a resurselor proprii, știind convins că ideea de a face o finanțare publică a acestor partide se impune. Deci, pe de-o parte, să mai impunem noi încă uh, o contribuție proprie, dificil de uh, furnizat și poate o constrângere, să spunem, uh, nu superfluă, pentru că sigur că pe noțiunea de cofinanțare a intrat în regulamentul financiar, dar poate nu tocmai în paralel cu ideea principală a finanțării publice. Al doilea punct este problema finanțării micropartidelor sau a cluburilor politice care, atunci când le privește îndeaproape, au dificultăți în a răspunde, a se spune obiectivului primar, și anume contribuția formării consensului politic european. Când nu există decât un singur deputat și șapte membri ai unui parlament național sau regional și fondurile astfel strânse sunt distribuite pentru a face uh, operațiuni politice pentru membrii acestui grup. Este greu să vorbești despre partid politic european sau fundație politică europeană. În momentul de față avem șase partide care au cel puțin cinci eurodeputați. Și deci, așa cum spunea doamna Luna, cei doamna vicepreședinte, ideea este să știm dacă putem să strângem și uh, uh, care este numărul minim de deputați europeni. Dacă am trece la 3, nu s-ar face nicio schimbare. În schimb, dacă numărul minim ar fi de 7, am avea 5 partide uh, mai mici care ar dispărea și dacă ne-am aliniat la regula grupurilor politice din Parlamentul European, adică 25, bineînțeles uh, ar mai exista și alte consecințe Există, pe de altă parte, o altă soluție pentru a evita această problemă a finanțării micropartidelor și este un lucru care a fost uh, anunț, menționat mai devreme doamna Luna, ce ar fi să scădem partea fixă alocată fiecărui partid. În momentul de față avem din 32 de milioane disponibili care sunt uh, dedicați în proporție de 5% fiecărui partid și apoi prorata pentru deputații europeni, ceea ce înseamnă că în momentul de față cu 5-16 partide, fiecare partid care se prezintă va primi 300.000 de euro pentru a primi apoi 40.000 de euro pe deputată, Deci Uh, calculul citat de doamna Luna, cazul citat de doamna Lunacek, doi deputați din același partid național care intră în două partide europene uh, permite, dacă punem la socotele și fundațiile europene, să ai uh, de doar 500.000 de bani pentru de doar 40.000 de prorata pe deputați. Deci dacă cerem la, scădem de la 15% la 7 sau la 0% și dacă facem o distribuție prorată așa cum se întâmplă pentru grupurile politice în Parlamentul European, aș spune că stimulentul pentru a crea partide ar fi mult mai mic. O a treia soluție care poate fi luată în calcul este limitarea partidelor europene și acesta e legătură cu a treia problemă pusă de domnul Vilant în ceea ce privește uh, afilierile în creștere ar fi să nu uh, luăm în partidele politice europene decât partide naționale, deci nu și membrii individuali. Și aceasta ar fi uh, o chestiune care merită să fie evaluată și să existe partide europene care să fie practic partide naționale membre dar uh, nu uh, cetățeni individuali. Quatrième point que je voulais évoquer. Cel al patrulea punct pe care voiam să îl menționez uh, este un transfer al responsabilității contractuale civile penale al acestor partide. Avem deocamdată trei partide și trei fundații care au declarat faliment pentru că trebuiau să ramburseze o anumită sumă de bani către Parlamentul European. Cheltuielile lor însă nu erau eligibile pentru finanțare. Această problemă va fi accentuată cu noul regulament când noi facem o prefinanțare de 100%, adică nu mai rămâne niciun ban uh, de uh, reținut când se face verificarea conturilor. E vorba de o structură juridică fără scop uh, lucrativ. Este posibil să îi uh, facem responsabil pe președinții trezorierii respectivelor partide, dar este un proces destul de complex. De exemplu, dacă am avea partide europene compuse numai din partide naționale, atunci cred că am uh, avea totuși o soluție în cazul în care gestionarea este defectuoasă sau frauduloasă. Voi uh, încheia cu două puncte. Partidele europene, ale căror, ai căror secretar general sunt uh, aici, nu reușesc să găsească o soluție privind campaniile de referendum. Acum acestea sunt interzise. dar ar trebui să se poată exprima pe marginea unor chestiuni europene care sunt supuse acestor referendumuri. S-a vorbit și despre reportarea pentru mijlocul lui 2018. Sunt într-adevăr foarte multe aspecte pe care trebuie să facem propuneri și să le revizuim. După părerea noastră, dacă se efectuează revizuirea așa cum am prevăzut-o noi, va avea efecte numai în 2019 și prima închidere finală va avea loc în 2020. Așa că un raport adevărat cu privire la noile măsuri pe care le-am uh, prevăzut nu va fi util decât la începutul lui 2021. Asta nu înseamnă că nu trebuie deja că de la mijlocul lui 2018 să ne gândim la toate aspectele pe care nu le-am abordat până acum în cadrul acestui regulament. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim foarte mult. Acum aș vrea să dau cuvântul doamnei Johansson, secretar adjunct general al Comisiei. Mă bucur să vă revăd. Știu că v-am văzut în calitate de ambasador al președinției uh, letone. Doamna Johansson, aveți cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult să fiu din nou uh, aici. Stimați uh, membri, vicepreședinți, Comisia sprijină această dezbatere cu privire la finanțarea și statutul partidelor europene și toate aspectele conexe. Am ascultat cu atenție și am luat notă de aspectele menționate în cadrul acestei dezbateri. Noi uh, am uh, avut o sesiune plenară cu privire la această chestiune în martie și în iunie și uh, de pe atunci Comisia și a exprimat intenția de a lucra cu Parlamentul pentru a vedea cum funcționează aceste dispoziții în practică. Regulamentul din 2014 aduce modificări importante și crește respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene de către toate partidele care sunt înregistrate prin acest program. Experiența recentă cu sistemul actual însă ne-a dat motive să considerăm că e nevoie de noi schimbări și de implementarea acestora înainte de alegerile din 2019. Comisia și-a confirmat disponibilitatea de a lucra în acest sens. Înțelegem însă cu toții că e vorba de niște obiective ambițioase care se bazează pe două aspecte – Considerăm că toate aceste modificări trebuie să fie țintite și trebuie să conlucrăm pentru a pregăti terenul din punct de vedere politic, astfel încât să beneficiem de suficient sprijin nu numai în Parlament, dar și în Consiliu. Și noi suntem dedicați atingerii acestui scop. Discuția de astăzi va juca un rol foarte important și va oferi o contribuție semnificativă Comisiei uh, în uh, activitatea viitoare pe marginea acestei propuneri. Așa cum v-am spus, principalul meu rol este acela de a asculta ideile și sugestiile dumneavoastră. Deocamdată nu pot uh, să vă spun care este decizia finală pe care o va lua colegiul cu privire la sugestiile specifice de modificare, dar vă pot asigura că suntem uh, implicați activ uh, în uh, analiza tuturor acestor aspecte menționate de vicepreședinți, rata de cofinanțare, pragul minim pentru aceasta, pragul minim de membri și așa mai departe. În concluzie, aș vrea să subliniez faptul că Comisia uh, sprijină acest climat foarte, politic foarte animat la nivel uh, european și această dezbatere foarte intensă și suntem pregătiți să ne jucăm și noi rolul în acest sens. Abia aștept dezbaterea de astăzi. Mulțumesc. Acum aș dori să dau cuvântul directorului Autorității pentru Partide și Fundații Politice Europene, domnul Michael Adam. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea de a vă prezenta provocările practice ale acestui nou sistem pentru autoritatea europeană pentru partide și fundații politice. Această autoritate este destul de nouă. A fost creată în septembrie anul trecut, așa că deocamdată avem date destul de limitate la dispoziție pentru a analiza consecințele practice. Însă avem totuși experiență cu acest proces, o experiență pe care vrem să vă împărtășim și dumneavoastră în cazul acestei dezbateri. În primul rând, aș vrea să fac o mică recapitulare a noului regulament și a noului sistem, apoi m-am gândit să vă spun câteva cuvinte despre sarcinile și datoriile autorității. Însă, dată fiind concizia antevorbitorilor mei, cred că voi fi și eu foarte concis cu privire la acest punct. Apoi aș vrea să vă explic situația actuală, să vă dau câteva aspecte practice despre revizuirea legislației legislativă, perspectiva autorității noastre. După cum bine știți, noul uh, regulament uh, a intrat în vigoare pe 1 ianuarie anul acesta și a creat o nouă autoritate pe care eu o reprezint aici. Autoritatea este independentă de Parlamentul European și a fost stabilită în scopul de a înregistra partidele și fundațiile politice europene. Autoritatea verifică respectarea regulilor și impune sancțiuni în cazul, în cazul de neconformitate. Autoritatea are un director, adică eu, un ofițer administrativ și un ofițer juridic. Cam atât deocamdată. Aș vrea acum să mă refer la un aspect pe care l-a menționat și vicepreședinta Lunacek, și anume transparența. Cred că noul regulament uh, aduce îmbunătățiri cu privire la, transparentă, la transparență. Publicăm pe site-ul nostru întregul dosar care ne parvine, ceea ce cred că este o îmbunătățire față de sistemul precedent. Deci avem mai multă transparență acum, ceea ce nu înseamnă că putem asigura și mai multă transparență pe viitor. Însă aceasta este o caracteristică a actualului sistem nouă față de sistemul precedent legat de datele importante, nu le voi menționa pe toate, am început în septembrie anul trecut, am creat această autoritate, ne-am uh, pus de acord cu Parlamentul European cu privire la dis, uh, distribuirea activităților, pentru că avem o activitate complementară, apoi în ianuarie am început să pregătim procesul uh, de înregistrare, să oferim linii directoare solicitanților și acum suntem în mijlocul procesului, revizuim numeroase cereri, Anul uh, acesta, începând cu luna septembrie, vom face o verificare actualizată a finanțărilor, astfel încât Parlamentul să știe care este suma de care e nevoie. Vom comunica aceste informații Parlamentului și, începând cu anul viitor, vom verifica conformitatea cu normele privind finanțarea. Așa este modul în care introducem noi noul sistem. Deocamdată am luat trei decizii, am înregistrat trei partide politice europene, ALDE, PPM și PES, în uh, ordinea în care am primit cererile. Încă șase cereri uh, sunt uh, în curs de tratament de către autorități cu privire la partidele politice și două în așteptare privind fundațiile. Am uh, analizat 15 proiecte de cerere și avem o idee despre ce va urma. Însă aplicațiile formale sunt doar cele pe care le-am menționat inițial. Modificarea sistemului a fost într-adevăr o provocare pentru toți solicitanții. Toate cererile pe care le-am primit până acum, din toate acestea lipseau câteva elemente, de obicei minore, dar totuși um, s-au reflectat um, uh, costurile ajustării la un nou sistem. Din punct de vedere practic, cred că au apărut câteva întrebări în jurul conceptului de membru individual al unui partid. Și se începe cu următoarea întrebare. E suficient să fii membru direct? E suficient să fi semnat o declarație? Mai sunt și alte elemente care trebuie evaluate. Un alt aspect este reprezentarea în parlamentele regionale și dacă se aplică și la acestea. De asemenea, trebuie să verificăm dacă nivelul local se ia în calcul și la nivel regional. Ideea este că sunt uh, foarte, multe poten- foarte mulți potențiali membri dacă includem și parlamentele regionale, așa că trebuie să efectuăm câteva verificări în acest sens. Și cred că e dificil să asigurăm o abordare unitară în toate statele membre, pentru că lucrurile depind foarte mult de sistemele juridice din fiecare stat membru, ce este considerat regional și ce nu. Apoi mai sunt cele trei elemente, membership multiplu, transpartinic sau transversal. Cred că provocarea generală pentru autoritate și pentru Parlamentul European în momentul de față este reducerea bio- birocrației pentru a reduce povara administrativă a solicitanților. Am încercat să ne asigurăm de faptul că solicitanții nu trebuie să trimită documentația și Parlamentului și autorității. Cred că încă mai avem însă multe de făcut în acest sens și e o prioritate pentru noi. Pe viitor, ne interesează cum să punem în aplicare normele privind finanțarea campaniilor, în special în vederea alegerilor um, din Parlamentul European din 2019. Dați-mi voie să vă dau câteva informații tehnice cu privire la aceste trei scenarii. Membership-ul multiplu. S-a mai menționat acest scenariu. Avem un eurodeputat înscris în două partide politice europene, dar nu este membru al unui partid național. Ce se întâmplă? Acesta este numărat de două ori. Dacă nu se numără ambele, atunci se numără numai una. Care din ele? Uh, partidul la care a aderat uh, cel mai de mult sau cel mai recent? Noi uh, luăm în calcul uh, cea mai recentă aderare, dar atunci ne întrebăm, la momentul uh, aplicării poate să reprezinte un anumit partid și apoi să ajute un alt partid să primească finanțare? Acesta este, um, aceasta este dificultatea și cred că principala chestiune are legătură cu vechimea Membershipul transversal. Din nou uh, vorbim despre eurodeputați, pentru că sunt singurul, singurii eligibili pentru finanțare. Sunt uh, membri indirecți ai unui partid european A, dar semnează o declarație indirectă pentru partidul B. Deci avem un membership dublu. Acest deputat uh, va conta pentru partidul A în ceea ce privește finanțarea. Acesta este partidul lui național, dar nu va conta aici pentru reprezentare. Deci, din nou, avem un standard dublu. Nu avem un paralelism între reprezentare și finanțare. Această diviziune este artificială și uh, pune următoarea întrebare. Alegerea reflectă, uh, alegerile reflectă alegerea acestui uh, deputat sau nu? Deocamdată însă știm în care partid să îl includem pe acest deputat. Și acum membership-ul multipartinic, care nu este acoperit de dispozițiile acestui regulament. Avem doi deputați într-un partid național care devin membrii unui partid european distinct. E posibil în sistemul actual, nu este acoperit de articolul 17 deocamdată. Există, deci, o duplicare a unei tendințe politice de a fi parte dintr-un partid național și de a fi reprezentat la nivel european în două partide separate. Practic este o multiplicare la nivel european a anumitor tendințe naționale. Iar acest, această situație nu e prevăzută în regulamentul actual. Toate aceste chestiunea au de-a face cu membership individual direct. Dacă acesta ar fi abolit, așa cum s-a, cum, s cum s-a sugerat în discuții, s-ar rezolva aceste aspecte și gestionarea ar fi mult mai ușoară. Același lucru este valabil și pentru nivelul regional. Dacă aceste tip de membership uh, s-ar uh, aboli, sistemul ar fi mult mai ușor de gestionat și de verificat. Acestea au fost aspectele practice pe care am vrut să vi le împărtășesc. Vă mulțumesc încă o dată pentru posibilitatea pe care ne-ați dat-o de a ne exprima aici. Dacă vreodată um, aveți nevoie de ajutor, vă stăm la dispoziție. Vom continua să monitorizăm punerea în aplicare a acestui regulament și în vederea proceselor viitoare de revizuire care ar putea să aibă loc la un moment dat. Mulțumesc foarte mult! I have... Mulțumesc! Am cinci colegi și colegi care doresc să intervină. Altcineva? Hmm. Okay, thank you. Uh... Mulțumesc. Începem cu Morten Messerschmidt. Mulțumesc. <clears throat> Mulțumesc pentru prezentare. Am doar două întrebări sau observații. Mai întâi o întrebare ca să înțeleg mai bine. Se adresează domnului Adam în legătură cu double membership. Deci dacă am înțeles bine, semnezi să te afiliezi la un partid în septembrie, toamna, și intră în vigoare de la începutul anului următor. Dacă așa stau lucrurile, dacă vrei să schimbi de la un partid la altul și nu e ceva n-am mai auzit, avem colegi care se mută de la un grup la altul, când intră în vigoare, cu ce implicații asupra finanțării? Pentru că dacă, să zicem, vrei să te muți de la A la B, trebuie să semnezi pentru nou partid în septembrie, dacă am înțeles bine. Dar atunci, în octombrie, noiembrie și decembrie, la care partid ești membru? și unde sau de unde vine finanțarea. Vă întreb doar, pentru că după prezentare nu îmi dau seama care e răspunsul. În al doilea rând, un subiect care n-a fost ridicat de coraportori, în special în legătură cu orientările legate de modul în care se pot cheltui resursele europene. Acesta cred că este subiectul prin excelență, cu tot respectul pentru celelalte trei subiecte menționate. Asta e subiectul de mare interes mai ales în mass media europeană, care a strânit cele mai multe discuții și dificultăți. Cum să se interpreteze aceste reguli, care sunt cam generale în formulare? Cum se identifică perioada electorală, când e referendum, când începe? În ce fel se poate ca membrii unui partid național să adere la activitățile unui partid european și astfel de lucruri? Aș sugera <clears throat> să examinăm și dacă aceste orientări sau reguli s-ar putea clarifica, să fie mai limpede formulate pentru a da o imagine completă. Când e vorba de alegații din diverse organe de presă părtinitoare în legătură cu modul în care se administrează regulile, poate să înființăm un grup de lucru care să parcurgă practica de interpretare în legătură cu toate partidele europene în ultimii ani ca să vedem care sunt practicile aprobate în ce privește aceste dificultăți să identificăm perioadele electorale de referendum legătura cu partidele naționale și subiectele la care s-au referit vorbitorii în legătură cu propriile resurse, ce se acceptă, ce nu se acceptă în ultimii cinci ani sau de când există să înființăm un grup de lucru, poate cu o activitate confidențială ca alte comisii, ca membrii să aprofundeze modul în care s-a practicat cu toate partidele europene până acum și apoi să avem un set de reguli mult mai limpezi cum trebuie să se procedeze pe viitor. Vă mulțumesc. Avem încă opt vorbitori. Vă rog să ascultăm mai mult și să țineți minte. Helmut Scholz acum. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu vreau să mulțumesc în special pentru observații introductive ale celor câtorva reprezentanți de la diverse niveluri și mai ales de la noua agenție. E pentru prima dată că avem șansa să discutăm cu dumneavoastră experiența dumneavoastră, punctul noastră de vedere. Una dintre problemele pe care le discutăm astăzi se leagă de chestiunile pentru care s-a înființat agenția dumneavoastră să implementați, deși decizia se luat mai mulți ani în urmă. Se discută un subiect la care, din păcate, încă din ultima perioadă legislativă, raportor pentru Parlamentul European, a cam eșuat să facă o treabă bună <clears throat> pe acest subiect. Trei observații în legătură cu chestiunile discutate astăzi. Vreau să sprijin și să subliniez că discutăm dreptul democratic al cetățenilor de a se aduna, de a înființa un partid politic și la nivel european. Dacă discutăm modul în care se alcătuiesc, cum să fie membri individuali, colectivi, din partide naționale care aparțin Partidului European, E o gamă diversă și cred că trebuie să ne gândim poate mai mult cum putem să garantăm într-o înțelegere legislativă la nivelul Uniunii Europene acest drept al oricărui cetățean de a se aduna. În al doilea rând, trebuie să ne gândim că aceste partide politice pot să constă din partide politice naționale care nu sunt alese, din păcate, într-un mandat, într-o perioadă legislativă și în Parlamentul European dar în conformitate cu regulamentul nostru pot să aibă membri la nivel național, regional, local. Avem, desigur, <clears throat> membri aleși, dar nu la nivelul Uniunii Europene. Prin urmare, am incorporat în legislație faptul că trebuie să existe sprijin din partea membrilor Parlamentului European și sunt de acord că în această relație n-ar trebui să permitem o dublă calitate ca un membru să semneze pentru un partid politic la nivelul Uniunii Europene, ceea ce ar crea mai mare claritate, o mai bună înțelegere și în același timp n-ar trebui să ridicăm pragul, pentru că dacă respectăm principiile democratice, trebuie să fie suficient ca un membru al Parlamentului European să semneze pentru apartenență la acest partid european care să fie înregistrat. În al treilea rând, să nu mă alungesc prea mult cu vorba, avem situația în care șapte membri al Parlamentului în această perioadă legislativă au încercat să pună sub semnul întrebării dreptul la existență al Partidului Politic European și în special al finanțării din bugetul european, din motive politice. Din păcate, acești membri au eșuat să aducă documente, să argumenteze în mod serios unde această lipsă de dovezi a existenței ar trebui să fie înlocuită și constituită. Aș vrea să vă dau un exemplu. Tocmai am fost la un proces în Grecia al partidului Zor Auriți. Guvernul Elen și legislația? Nu mai înregistrează, dar prin membrii la partidele politice europene primesc finanțare și resurse. Deci, oarecum, noi ne amestecăm în legea națională din Grecia prin finanțarea acestui partid la nivel european, ceea ce înseamnă că trebuie să spunem clar și precis când discutăm care sunt criteriile, etaloanele pe plan politic și financiar în înțelesul de partid politic european. Al patrulea lucru, vreau să spun, de exemplu, partidul meu, probabil singurul din Parlamentul European, la care avem membrii unui partid european, care nu sunt aceeași cu grupul politic din Parlamentul European. Deci avem membri în grupul politic care nu aparțin Partidului Politic European, dar avem partide care nu sunt reprezentate în Parlamentul European și cred că trebuie să fie posibil acest lucru. Chiar dacă vorbim despre o europenizare a partidelor politice, sunt în favoarea acestui lucru, dar asta înseamnă că trebuie să înțelegem de asemenea dreptul democratic al partidelor politice care aparțin unui partid european care să fie garantat chiar dacă nu sunt în Parlamentul European sau nici măcar în Uniunea Europeană. Dacă ne uităm la politica de vecinătate a Uniunii Europene, nu vreau să mă amestec în prea multe aspecte, dar în fine trebuie să discutăm cu mai mare sinceritate și ar trebui să invităm partidele politice europene reprezentate președinții, secretarii generali, să discutăm cu ei împreună care să fie taloanele pentru viitoarea existență și finanțarea acestor partide politice europene. Mulțumesc. La această ultimă chestiune vom avea o discuție la nivel de coordonator mâine dimineață. Încă o altă chestiune menționată. Și domnul Adams și doamna va explica poate mai bine. N-a existat o întârziere. Regulamentul din 2014 a respectat calendarul pentru intrarea în vigoare și înființarea instituțiilor. Acum să văd lista. cu Doamna Sapardal. Mulțumesc frumos, doamna președintă, și mulțumesc tuturor pentru disponibilitatea de a discuta astăzi pe tema statutului și finanțării partidelor politice europene Uh, sincer, mă bucur că în urma demersurilor Comisiei de Afaceri Constituționale, Comisia Europeană a decis să vină cu o inițiativă, cu o propunere de revizuire a regulamentului în vigoare în toamna acestui an. Cred că este momentul oportun. Întrebarea orală pe care am adresat-o deja Comisiei Europene în timpul sesiunii plenare din luna martie 2017, în această întrebare am propus spre modificare un set de prevederi din actualul regulament în vederea soluționării unor aspecte ce țin de finanțarea partidelor politice și care, în mod evident, trebuie și este necesar să fie modificate. Evident că în cadrul Parlamentului European ne dorim ca toate sugestiile noastre să fie incluse în propunerea care urmează să fie prezentată de către Comisia Europeană. Cu toate acestea, suntem conștienți că nu toate aceste aspecte pot obține și sprijinul Consiliului. În acest sens, consider că este prioritar ca, după ce propunerea de modificare a regulamentului va fi făcută publică, să facem eforturi pentru a obține un consens între cele trei instituții, pentru că eu cred că alegerile din anul 2019 și mai ales în urma tuturor tendințelor pe care le-am văzut în ultimii ani, ne afectează pe toți, afectează toate statele membre și afectează, pe de o parte, interesele Uniunii Europene în ansamblu, dar și ale cetățenilor pe care îi reprezentăm. De aceea consider că până acum eu și colegii mei din Comisia de Afaceri Constituționale am prezentat suficiente argumente în favoarea includerii tuturor problemelor nesoluționate în propunerea Comisiei, precum și motive pentru care se impune o revizuire a regulamentului în decursul acestui an. În urma acestor discuții aș vrea să menționez totuși câteva din aceste elemente, evident că au fost menționate și în uh, prezentările făcute de speakerii noștri, dar cred că trebuie înțelese foarte bine și cred că trebuie să fie luate în considerare, și anume nivelul cofinanțării, nivelul resurselor proprii. Știm cu toții că, din păcate, modul în care Uh, membrii de uh, partid plătesc membership nu mai este atât de, atât de constant și, din păcate, resursele pe care partidele politice le au sunt din ce în ce mai reduse. De asemenea, posibilitatea ca deputații din Parlamentul European să fie afiliați la mai multe partide politice. Cred că este o logică a firii să nu fim de acord cu acest lucru și cred că acest lucru a afectat foarte mult uh, anumite tendințe populiste pe care le-am sesizat și aici în Parlamentul European, dar și la nivel național de asemenea numărul minim de reprezentanți ai unui partid politic în Parlamentul European. Totuși vorbim de una dintre instituțiile eh, cele mai importante ale construcției europene și nu cred că un partid cu unu, un membru sau eh, poate să fie credibil sau poate să reprezinte interesul cetățenilor europeni. De asemenea, finanțarea referendumurilor pe teme de interes național și regional cred că este foarte important pentru că trebuie să ne apropiem cât mai mult și tematica europeană trebuie să se apropie cât mai mult de cetățeni și cred că referendumul este un instrument extrem de util în acest sens și cred că Parlamentul European trebuie să susțină astfel de uh, demersuri. De asemenea, bineînțeles că suntem conștienți de faptul că reducerea obligației de cofinanțare pentru partidele politice europene a fost inclusă și în regulamentul actual. Evident că am urmărit uh, ceea ce s-a întâmplat în trecut și că aceasta a fost refuzată în cursul negocierilor cu Consiliul. Cu toate acestea, noi am adăugat-o din nou pe lista sugestiilor de revizuire propuse, având speranța că statele membre se vor repoziționa totuși pe această temă, într-un moment în care este clar că tendința de creștere a retoricii populiste și amenințarea din, par din partea partidelor de extremă dreapta sunt din ce în ce mai evidente și cred că și uh, punctul de vedere optic al Consiliului și a statelor membre se poate schimba uh, Uh, într-un mod favorabil propunerii noastre. De asemenea, pentru a contribui la obținerea acordului tuturor instituțiilor pe, pe un regulament revizuit, care să încorporeze schimbările propuse de principalele grupuri politice, consider că fiecare eurodeputat are rolul de a transmite mesajul nostru autorităților naționale și reprezentanților statelor membre în Consiliu și cred că cu toții putem face acest lucru. Și evident că în încheiere vreau să vin și cu o întrebare al cărui răspuns ar putea reprezenta poate încă un argument sau aceasta este speranța mea că răspunsul va reprezenta încă un argument pe care să l prezentăm Consiliului în contextul unor eventuale negocieri pe regulament și anume în ce stadiu se află evaluarea implementării regulamentului în vigoare derulată de Comisia Europeană. Evident că am discutat că această evaluare se poate face doar după un ciclu electoral, dar totuși trebuie să avem în vedere că ne aflăm într-un context cu totul și cu totul diferit, în care aceste partide populiste au, uh, au crescut în pondere foarte mult și trebuie să avem o, o poziționare și să dacă ne dorim ca în continuare această instituție, Parlamentul European, să aibă credibilitatea și reprezentativitatea pe care ne dorim. Um, aștept un răspuns la această întrebare și consider că ar trebui să trecem cât mai repede și să lucrăm cât mai repede pe revizuirea regulamentului. Mulțumesc frumos! Thank you very much, Iolainen. Yo. Mulțumesc, Iolainen, dacă mă audă. Ich war de... Da, eu am fost primul raportor pe acest subiect în 2003-2004 uh, și urmăresc cu interes cariera pe care a făcut acest regulament uh, privind partidele politice europene și de asemenea lacunele care pe atunci nu se vedeau atât de clar și pe care astăzi trebuie să le depășim. Îmi amintesc bine de perioada 2003-2004 și despre dezbaterile în legătură cu ce este un partid european. Și Uniunea Europeană nu trebuie să finanțeze toate activitățile politicii din Europa. Dacă undeva în vreun stat membru există câteva grupulețe politice active și chiar dacă în anumite locuri uh, cooperează transfrontalierea asta nu înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să le financeze. Scopul a fost foarte clar și anume ca forțele politice uh, să îmbogățească practic uh, Uniunea Europeană, deci să aibă posibilitatea de a participa la alegerile europene și de a dobândi uh, de asemenea locuri în Parlamentul European. Și pe atunci, în 2003-2004, existau trei state membre în care existau mini-partide în guvern, la guvernare. Și de aceea până astăzi scrie aici că este nevoie de un singur acord european. Asta a fost bază. Am fost uh, obligați de trei guverne care de altfel nu ar fi cooperat, care au spus este suficient să ai un singur parlamentar european. Și sunt de acord că este prea puțin. Adică nu finanțăm orice activitate politică din Europa, ci finanțăm forțele politice care uh, au activitate la nivel european și care uh, ajung și în Parlamentul European. Și cred că aici pragul trebuie ridicat mai sus, nu la un singur eurodeputat. Acesta este scopul finanțării de către Uniunea Europeană. Există mii de alte finanțări prin persoane private, fundații sau mai știu eu ce, dar un Uniunea Europeană nu trebuie să financeze toate posibile activități politice din Europa. Nu acesta este scopul regulamentului. Apoi domnul Adam a spus foarte frumos uh, cum se poate și abuza de acest lucru, pentru că am aflat că există, iată, membri în mai multe partide, există uh, uh apartenență transversală și uh, uh, apartenență multiplă. Sunt două moduri de a, uh, sunt de deja trei moduri de a ajunge la bani europeni și este un abuz, trebuie spus foarte clar și trebuie oarecum să-l înlăturăm. Nu pot să numer de două ori, nu numer decât o dată, ca partid și ca Europa parlamentar și toate aceste lacune trebuie înlăturate. Bun, s-au făcut uh, progrese, uh, uh, la primul regulament nu se puteau primi bani pentru alegerile europene, asta acum se poate și mă gândesc uh, și pentru uh, referendumurile europene, pentru că și acestea sunt alegeri într-un anumit fel și ați vorbit și despre procesul candidatului de vârf, care este un lucru nou, dar toate aceste lucruri sunt parte a campanii politice, a formării de opinie pentru alegerile europene și pentru formarea instituțiilor europene. Și în acest caz finanțarea, adică pentru partidele europene trebuie să existe și să fie posibilă. Avem o paletă foarte diversă de grupuri politice și e bine, e bine să promovăm acest lucru. S-a spus de la bun început că nu e un criteriu să fii critic la adresa Europei. În Parlament avem oameni care nu sunt doar critici la adresa Europei, ci vor să distrugă Uniunea Europeană. Este o dezbatere pe care trebuie să o continuăm, să vedem dacă finanțăm forțe care nu doar că vor să schimbe Uniunea Europeană, ci vor pur și simplu să o desfințeze. De ce Uniunea Europeană ar finanța partide care resping Uniunea Europeană? Adică văd aici uh, o linie roșie pe care încă nu am tras-o, nu am făcut această delimitare. Poate este un pic prea devreme să facem, dar într-o bună zi va trebui să-l facem. Dincolo de acest aspect, în ce măsură este respins Uniunea Europeană, există și valorile Uniunii Europene. Și în Germania uh, am avut o decizie pe apă curții constituționale uh, foarte generoasă în ceea ce privește autorizarea unui partid. S-a spus că uh, partidul nostru nazist nu va fi interzis, dar dacă mai o atitudine foarte proastă față de valori, de ce să-i mai și finanțăm pe acești oameni? Adică se poate face deosebire între autorizarea existenței unei partid și finanțarea lui publică. Și, și aici sunt de părere că au fost date exemple aici pe care trebuie să le analizăm. Ce finanțăm de fapt? Adică dacă este împotriva Cartei Drepturilor Fundamentale și a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene, pă, bun, există sigur acest lucru, este un pluralism uh, tipic pentru democrație, dar nu mai trebuie să-l și finanțăm cu impozitele plătite de cetățeni. Thank you, Madam Diane James. Mulțumesc, doamna James, acum. Mulțumesc, doamna președinte. Am diverse observații. O să încerc să le parcurg rapid. Aș spera că noi toți din sală ca și vorbitorii, acceptăm că mediul politic e în schimbare și nimeni nu cred că a putut prevedea că Franța va fi în conducere și apariția lui Macron și partidul lui. E un aspect interesant. Cum corespunde asta în uh, viitoarele alegeri europene? Un partid care conduce o țară care parte să aibă <clears throat> un fel de caracter transpartinic important să vedem ce lucruri va avea aici. Apoi, apariția unor mișcări politice recunoscute mai mult în Marea Britanie decât în alte țări. Dar cred că sunt niște învățăminte și niște indicii importante. 1. Caracterul nepublicării în ce privește afilierea politică directă ceva care trebuie anchetat pentru dacă e o ușă din dos pentru a da unui partid un acces, e ceva contrar mm, principiului transparenței și democrației. Al treilea comentariu se leagă de crowdfunding, care pare să fie un nou mecanism de finanțare a partidelor politice. E o ocazie recentă în Regatul Unit în care 80.000 de donatori în 24 de ore au contribuit cu o sumă importantă de bani la o campanie politică. Hai să încercăm să identifice cei 80.000 de indivizi s-a dovedit imposibil. Dar caracterul legitim al fondurilor donate cred că trebuie pus să se întrebării și e nevoie de un fel de activitate polițienească care să asigure că așa ceva n are un impact negativ asupra alegerilor și reprezentării. Al patrulea punct. Înclin să fiu de acord cu comentariul legat de interzicerea unor partide. E ceva interesant ce am auzit. Interzicerea unor partide de extrema dreaptă, dar aș vrea să vă încurajez, după ce am văzut recent despre germani, să se gândească să interzică extrema stângă, pentru că sunt pericole la fel de mari în extrema stângă ca și în extrema dreaptă. E un domeniu unde sunt niște probleme. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Am încercat să fiu cât mai succintă și la obiect. Mulțumesc. Acum, Jose Maria Digri Camers. Thank you, thank you. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să pun o primă întrebare foarte generală. Suntem împotriva partidelor europene sau pentru ele? Se va spune, sigur, suntem toți în favoarea lor, le susținem, dar în funcție de cum abordăm problema, putem vedea dacă chiar suntem în favoarea sau împotriva lor. Dacă vrem să le interzicem sau să le facem activitatea imposibilă sau nu. Este vorba și despre democrație. Înțeleg foarte bine că marile partide vor să devină mai mari. Înțeleg foarte bine acest lucru. Dar nu înțeleg faptul că marile partide vor să le nimicească și să le interzică pe cele mici. Asta nu înțeleg absolut deloc. De ce? Sunt pentru partidele europene, bineînțeles. Vorbesc aici în numele uh, EFA, uh, și sunt și pentru partidele mici, dar în primul rând sunt pentru partidele europene. Haideți să vedem și acest lucru. Noi spunem că concetățenii noștri nu sunt tocmai mulțumiți de Europa. Că pleacă, că se îndepărtează și apoi când e să luăm hotărâri, luăm hotărâri împotriva cetățenilor din partidele mici. <laughs> Chiar nu înțeleg absolut deloc acest lucru, ceea ce înseamnă că sunt împotrivă. Sigur că sunt de acord cu controlul asupra partidului. Da, niște controle foarte stricte. deci fără apartență transversală, să nu avem partidă deputați pentru două partide, sigur, asta este o prostie. Există abuzuri, sigur, există abuzuri. Vrem să luptăm împotriva abuzurilor. Pentru că există partide, mașinării de partid care s-au folosit de fantezia politică pentru a face afacerea. Asta este un lucru pe care știm și trebuie să-i punem capăt. Bun. Dar acum ajung la ultimul punct. În legătură cu numărul eurodeputaților. Un partid european este o rețea de politicieni și de cetățeni care are membri regionali, membri locali, membri europeni. Asta sprijinim sau nu? Așa că dacă avem un singur eurodeputat, nu contează că avem unul sau o sută, pentru că rețeaua există sau nu. Asta trebuie controlat, dar nu numărul de deputați. Și pentru mine este de neînțeles că uh, faptul că un deputat singur nu primește finanțare. E imposibil. De ce să fie discriminat? Chiar dacă grupul este un grup politic mic. Și dacă poate fi finanțat, el poate fi finanțat și 2, 3, 100. 100 sigur vor primi bani mai mulți decât unul singur. Asta pot să înțeleg. E matematică. Mă pricep un pic și la asta, măcar atât. Dar vă rog frumos, nu vrem să îi îndepărtăm pe cetățenii care fac parte din partide mai mici. Nu vrem să îi îndepărtăm pe deputații care au fost votați de concetățenii noștri care sunt la fel de buni și la fel de democrați ca noi toți. Mulțumesc mult, asta a fost tot. Two speakers, so the... Da, mai avem doi vorbitori, eh, Ralf Taneman și apoi Iosef Kaleminovici. Eh, Garu, primă. Mulțumesc. Eh, Doamna președinte, grupul meu și am mai spus acest lucru și primăvara la Strasburg, lucrăm la toate măsurile care ar putea fi de ajutor pentru o curățare a sistemului. Cred că s-au făcut sugestii utile și vorbesc aici cu un parlamentar european care a fost un membru timp de 13 ani și mereu în același partid și clar ales uh, și nu înțeleg de ce lucrurile sunt făcute atât de complicate. Un partid național hotărăște cine poate să semneze și să candideze. Nu pot să existe mai mulți membri ai partidului care se înscrie în alte partide. Partidele trebuie să se îngrijească de acest lucru. Eu sunt pentru o curățenie generală și cu siguranță vor juca rol propriu. Cred că putem să vorbim și despre nevoia de a avea mai mult de un membru. Cum să lămurim această situație? 25 de membre? Nu, no, imposibil am fost și eu într-un partid și știu cât de greu este să găsești oameni ca să formezi un grup, dar trei sau șapte asta, da, am putea să discutăm acest lucru. Nu poți să semnezi decât o dată dacă nu poți, dacă nu aparții unui partid național, numai o singură dată. E foarte simplu, sistem foarte simplu, după cum am spus, eu sunt europarlamentar de 30 uh, de ani în Belgia, există un sistem de finanțare a partidului. Uh, Uh, și niciodată uh, în calitatea mea de parlamentar mm, aș vrea să văd două state. Eu, aș vrea, eu îmi doresc două state în Belgia. Eu mă opun statului belgian și cu toate acestea partidul meu a primit finanțare de la statul belgian timp de 30 de ani. Așa că, domnule Laesen, nu. Uh, Ideea nu este, nu sunt împotriva Belgiei, am primit uh, finanțare, nu de asta ține. Nu sunt pentru sau împotriva Uniunii Europene. Nu trebuie să fluturi steagul european și să vrei să faci o Europa federală. Ideea este că dacă ești ales, reprezinți niște oameni. Și și cred că merge un pic prea departe dacă ideile substanțiale ale unui partid sunt influențate de finanțare. Acest lucru nu poate fi permis, este un lucru pentru care, împotriva căruia mă voi lupta cu unghiile și cu dinții. Da, când vine vorba despre curățarea sistemului, sigur, sunt uh, dispus să contribui. Următorul vorbitor, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte și uh, le mulțumesc antevorbitorilor mei și colegilor care au dezbătut această problemă. Cineva a pus întrebare dacă iubim un partid și uh, răspunsul este foarte clar, da, cred că aceste partide joacă un rol important, vor juca un rol și mai important în viitor și mi se pare un mod de a extinde și de a asigura legitimitatea Uniunii Europene și a instituțiilor Um, unde discutăm și avem această dezbatere. Am văzut aceste procese cu candidatul de vârf care le-a permis cetățenilor europeni să voteze practic nu numai cine să reprezinte în Parlamentul în Europa, ci și în practică cine să conducă de pildă activitatea Comisiei Europene. Cred că este foarte important pentru legitimitatea instituțiilor și pentru legitimitatea Comisiei. Și cred că aceste partide uh, pot fi folosite ca un mod de a crește legitimitatea europeană. De aceea cred că revizuirea este necesară. S-a pus deja o întrebare roată, s-a trimis o scrisoare și vreau să vină sprijinul la trei lucruri care au fost scrise și care au venit dintr-o scrisoare a trei partide europene, inclusiv ALDE, reducerea obligației de cofinanțare. Sunt absolut în favoarea acestei măsuri. Se vorbește despre o creștere a reprezentanței de la un membru al Parlamentului European până la uh, trei membri pentru a evita partidele cu un singur membru. Um, poate că sunt destul de ciudate, deci cred că acest număr ar trebui crescut și, bineînțeles, uh, Uh, s-a și menționat, uh, trebuie prevenit abuzul și uh, apartenența în mai multe partide a parlamentelor. O problemă care rămâne totuși este cea la revizuirea, nu cumva trebuie să limpezească problema complicată pusă de câțiva dintre colegii mei și anume acea celebră linie roșie. Și eu sunt de părere că partidele politice europene trebuie totdeauna să adere la valorile incluse în Carta Drepturilor Fundamentale, în articolul 2 al Tratatului Uniunii Europene, și că partidele care au activități rasiste, de ură și antidemocratice nu trebuie să primească fonduri europene. Asta, bineînțeles, include această linie roșie fiind conștienți că nu e simplu să găsim niște reguli clare, totdeauna va fi dificil, dar cred că este important să facem acest lucru. Cred că această revizuire trebuie să fie rezolvată în reflexie pe această temă. De ce? Pentru că am văzut creșterea acestor partide în Europa. Am văzut sprijinul enorm pentru câteva dintre aceste partide eh, pe continentul european. Deci hai să spunem foarte clar, înainte de a ajunge în situația foarte dificile în care va trebui să facem după când cineva va ajunge la putere și noi va trebui să spunem, aoleu, acum chiar avem probleme. Deci sunt de părere că avem nevoie de niște clarificări, sunt de acord că este dificil, dar cred că este necesar. Și aș dori să aud câte ceva de la invitații noștri pe această temă și din cauza celelalte întâlniri care a început deja Trebuie să-mi cer scuze, dar, stimată doamnă președinte, vreau să vă asigur că pe, pe invitații noștri că am uh, un asistent aici care își va nota răspunsurile la întrebările dificile pe care le-am pus. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Avem în jur de 20 de minute pentru ca invitații să răspundă. Nu știu în ce ordine doriți, cine vrea să vorbească primul. Rainer? Da, mulțumesc mult. Mulțumesc mult uh, și pentru sugestia politicoasă care este corectă, dar nu a fost uh, foarte clar evidențiată că nu am făcut o muncă foarte bună cu textul actual. Bun doar faptul că cineva scrie aici 2018 ca termen de valoare, 2018, dacă începe în ianuarie, atunci termin în decembrie, mai am 5 luni înainte de alegeri și toată operațiunea va fi obiectul procesului electoral. E o nebunie, dacă îmi permiteți, în al doilea rând. Nu este vorba de a face aici the good, the bad and the ugly. Nu discutăm despre cine e mai bun și cine e mai rău. Și îl sotesc pe colegul Laine să citească exact că se spune că se pot lua finanțele celor care au mai mult, mai puțin succes. Dacă au mai mult succes, nu e așa de simplu. Vă sfătuiesc să citiți Ideea nu este, pe de altă parte, să susținem partide mai mari sau mai mici sau să-i privilegiem pe unii cei mici, sunt privilegiați în tot ceea ce facem și când vorbim despre timpul de vorbire avem un soclu. Tot ce facem aici, cei mici sunt mai degrabă privilegiați avem doi dintre partidele mari și din ceilalți șase cu același timp de vorbire. Deci disponibilitatea mea, domnule coleg Terry Cabras, să mai creez alte prevederi pentru cei mici este foarte limitată. Acum aici este vorba despre lucruri practice este vorba nu, în așa fel încât uh, un parlamentar să nu aibă acces la bani din mai multe surse și pe de altă parte vorbim despre evitarea acestor efecte multiple și aceasta este ideea mea să spunem că oricine care aterizează în altă parte decât unde a pornit poate că în momentul în care se calculează finanțarea poate să mai primească ceva, dar nu la bază. Adică dacă sunt uh, deputat unic și părăsesc partidul, nu pot înființa unul nou dacă nu am alt, uh, pe altcineva, adică măcar unul, doi sau trei oameni. Adică, în principiu, nu pot contribui decât la crearea unui singur partid, apoi pot să intru în campanie electorală, pot să mă uh, alătur unui alt partid, Poate că dacă mă duc la ceilalți mai primesc câțiva bani și ce, dar nu pot cu încă alți doi sau trei care au părăsit partidul să creez o nouă structură. Asta ar fi principala mea obiecție, cofinanțarea care se explică practic de la sine și faptul că ar trebui să fie mai mult de deputat este clar pentru mine de asemenea. Dar trebuie să fim atenți. Discursul a fost important și corect, dar trebuie să fim atenți să nu facem aceeași greșeală ca în privința dreptului la vot când am uh, implicat prea multe lucruri. Da, acum am ajuns într-un impas și astăzi iar am făcut aceeași greșeală și um, nu am avut o componență a Parlamentului și acum nu mai vorbim despre lise transnaționale. Asta nu simplifică lucrurile și acest uh, lucru uh, nu uh, devine uh, simplu dacă spunem tot felul de lucruri care sigur sunt de dorit, dar nu putem să le punem în practică. Și vreau să vă spun acum că le dau multora dreptate. Eu personal credem că imediat după alegeri trebuie să uh, ne apucăm de treabă și până la alegerile în 2024 să schimbăm sistemul, să creăm o nouă bază pentru personal. Cred că lipsa de motivație constă în aceea că uh, facem legătura cu prezentul și viitorul, cu ce plătim acum. Ar trebui să integrăm poate și trecutul. Cât succes ai avut în alegeri? și să facem legătura cu alegătorii, nu cu aleșii, pentru că formații în care primești bani pentru aleși, asta este fracțiune partide trebuie să primească bani în baza celor care i-au votat. Și atunci contează prea puțin dacă eu, ca membru german al CDU, ă, vreau să devin și membru în partidul Eston. Dar pentru acest lucru este nevoie de o formă sui generis, pentru că uh, dreptul uh, uh, partidelor politice, de legea partidelor politice diferite și în țara mea un partid nu este o asociație, ci are un privilegiu și poate face niște lucruri pe care o asociație nu le poate face. În schimb, sunt alte lucruri pe care nu are voie să le facă, pe care o asociație are voie să le facă. Și atunci pot spune câți oameni au ales un partid și uh, câți membri sunt, adică pot să ajut acolo unde un partid primește sprijin de la cetățeni și atunci nu mai am legătură cu alesul. Și dacă îmi fac o socoteală în cap, avem 500 de milioane de cetățeni, 300 uh, de milioane probabil au drept de vot, mai puțin de 50% s-au dus la vot, deci am 150-160 de milioane de alegători 32 uh, de milioane pe an înseamnă că dau în jur de 20 de cenți pe alegător partidelor. Și fiecare poate să facă calculul singur și cred că s-ar uh, ieși, ar ieși un calcul. Și toate activitățile unde se duc banii, dacă un partidul domnului Terry Cabra spune eu vin un partid uh, în Portugalia, atunci partidul să spun, bun, pentru asta avem nevoie de bani. Sau dacă cineva spun, partidul nostru membru din Anglia s-a desfințat, trebuie să îi ajutăm. Sau dacă eu spun, o țară tocmai vrea să intre și acolo vreau să creez un partid care să facă parte din familia mea. Trebuie să am posibilitatea aceasta. Cred că întrebarea care trebuie reglementată este unde, unde pornim și trebuie să controlăm foarte clar. Trebuie să avem niște linii clare, niște linii directoare și atunci lucrurile se, se vor lămuri. Deci trebuie să ne limităm la ce uh, este dispusă să facă Comisia acum și trebuie să ne folosim de oportunitatea ca imediat după alegeri, că lucrurile sunt mai relaxate, o să mai stăm în Consiliu încă 15 ani, uh, colegul Lai ne-a spus acest lucru și vom mai putea face anumite lucruri dacă și culturile diferite ale partidelor se vor modifica oarecum și vom putea crea o cultură politică europeană. Ulrike. Da, pot să continui și să duc mai departe. Unul dintre lucrurile spuse de colegul Viland, le văd și eu la fel. Cred că ideea că ă, comisia ă, se concentrează pe lucrurile necesare pentru a acoperi lacunele asta, mi se pare corect, pentru că asta poate funcționa repede. Multe alte lucruri vor avea nevoie de mai mult timp. Asta este și dorința mea și poziția mea. Și pentru mine este important, așa cum am scris în solicitare, Uh, să vorbim despre mijloacele proprii și să introducem în propunere uh, reducerea acestor mijloace proprii. Acest lucru mi se pare deosebit de important de asemenea. Domnule coleg Viland, cred că ne putem dori ceva în calitate de parlament. Că de aceea suntem aici. Uh, n-am nicio problemă cu asta, dar ideea pe care ați precizat-o acum ideea ca finanțarea partidelor europene să se bazeze pe trecut, cine a fost ales unde și nu pe, pe intențiile de vot. Și cred că asupra acestui punct chiar trebuie să ne gândim dacă are vreun sens. Înțeleg punctul dumneavoastră de vedere, pentru că dacă finanțez acum un partid ce am făcut în ultimii ani, acest lucru bă, unii au spus, bun, haideți că o să participăm, dați-ne banii, dar noi nu știm exact la început ce se întâmplă cu acel partid. De aceea, ideea ca partidele trebuie să-și demonstreze atitudinea pro-europeană și în funcție de Carta Drepturilor Fundamentale. Asta mi se pare foarte important pentru că atunci uh, poți să faci deosebirea între cei care, ca colegul care a plecat, care uh, dacă am înțeles eu corect, uh, a spus că nu pot să cer bani de la un loc împotriva căruia lucrez. El a spus asta, nu eu. Și uh, sunt de acord cu asta, mm, 100%, adică mi se pare că definiția e bună în ceea ce privește Cartea Europeană a Drepturilor Omului, mi se pare importantă. Voi mai preciza un punct în ceea ce privește numărul europarlamentarilor și mm, ce altceva ar putea legitima un partid european. Știți, domnul coleg Terry Cabras este în aceeași uh, acțiune cu noi și mm, văd că partidul European Freelance uh, are legătură și cu dimensiunile statelor membre. Uh, țara mea uh, are 10% din uh, numărul de locuitori ai Germaniei, țara noastră vecină. Și există multe țări unde, sigur, există și grupuri lingvistice diferite, regiuni diferite care sunt definite. Deci să spunem că uh, nu vrem să sprijinim uh, membrii locali sau regionali, e complicat adică între Luxemburg și Malta și Germania și Polonia, știți, există diferențe foarte mari o diferență enormă. Deci nu, puteți, nu putem să-i judecăm pe după același calapot. Adică ideea este dacă vorbim despre atitudinea europeană în ceea ce privește Carta Fundamentală, cred că și acest lucru poate rămâne și la un număr redus de europarlamentari. Deci unul sau doi pot defini un partid european. Dar în această combinație este un lucru pe care eu îl pot vedea foarte bine. Și cu aceasta am încheiat uh, această primă rundă de discuții. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Ulrike. Madame la Présidente, <clears throat> je vais bien sûr pas participer au... Didier. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să particip la această dezbatere politică. Vă asigur de faptul că ne vom concentra pe punctele prioritare care au fost împărtășite de o majoritate aici. Fie că e vorba de reducerea cofinanțării, e vorba de activitatea minimă a unui deputat european și această afiliere încrucișată. Dați-mi voie să fac o mică remarcă cu privire la diferitele dezbateri. Cred că trebuie să luăm în calcul uh, și regulile naționale de finanțare a partidelor naționale sau a campaniilor electorale sau a referendumurilor. La nivel european, permitem anumite lucruri sau nu. De exemplu, grupurile politice pot să participe la o campanie de referendum, dar partidele politice nu. Aceste lucruri nu sunt prevăzute nici uh, în uh, prezentul regulament. Nu se poate face nici măcar cu fonduri proprii. Aceste aspecte însă sunt încadrate de normele naționale. Am putut uh, observa acest lucru, în special în Marea Britanie. Comisia Electorală Engleză este foarte vigilentă cu privire la aceste reguli. Deci nu cred că e cazul să oferim anumite libertăți dacă nu le putem pune în practică. Acest lucru duce la căutarea de soluții um, pentru care ne vom confrunta, din păcate, cu probleme neașteptate. Apoi, uh, principiile care se autoreglementează sau care se auto um, limitează dreptul cetățenilor de a crea un partid, se bazează pe libertatea de asociere, dar în același timp e vorba de partide despre care în introducere spunem că trebuie să fie reprezentative și să contribuie la crearea unui consens. Trei persoane sau șapte persoane, nu știu dacă pot să îndeplinească acest scop major care să le permită recunoașterea drept partid european și astfel accesul la finanțare. Acest echilibru și această autoreglementare cred că este și ea foarte importantă, după părerea mea. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Johansson! Mulțumesc foarte mult, aș vrea să vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte intensă și foarte utilă ne va ajuta foarte mult um, să formulăm toate aceste aspecte în textul juridic, mai ales că acum îl revizuim. E clar că toate aceste chestiuni sunt extrem de complexe și sunt uh, foarte variate, așa că trebuie să le avem în vedere. Două aspecte concrete. Avem nevoie de un acord um, din partea ambilor colegiuitori până în primăvara lui 2018. Uh, deci trebuie să ne concentrăm pe modificările imediate necesare și pe discuțiile care urmează. Aș vrea să sprijin propunerea dumneavoastră. Cred că grupurile și partidele politice europene ar trebui să comunice cu partidele naționale pentru a le expune circumstanțele noi uh, cu care ne confruntăm acum în mediul politic. Astfel, reprezentanții Consiliului uh, nu vor rămâne agățați de pozițiile pe care le-au formulat în 2012. Știm că regulamentul a intrat în vigoare în 2017 și că s-a prevăzut um, un raport în 2018. La invitația Parlamentului colaborăm foarte strâns cu membrii Parlamentului, dar și cu statele membre, pentru a colecta toate informațiile necesare în vederea pregătirii modificărilor. Mulțumim foarte mult, domnule Adam. Mulțumesc încă o dată. A fost o discuție foarte utilă și foarte interesantă și pentru noi. În acest proces de revizuire, autoritatea nu are neapărat un cuvânt de spus. Noi aplicăm legislația actuală și vom aplica noul regulament cât de repede posibil. Dacă ne puteți ajuta cu niște experiențe practice, ne-ar ajuta foarte mult. A fost foarte important pentru noi să auzim toate argumentele prezentate. Dacă îmi permiteți să mă refer la întrebarea domnului Messerschmidt. Nu știu în ce măsură are legătură cu revizuirea regulamentului sau cu regulamentul actual. Poate că veți putea primi un răspuns detaliat uh, într-un alt uh, forum, dar în ceea ce privește reprezentarea, nu există o dată limită o verificăm constant și trebuie să se valideze pe întreaga perioadă. Cam atât pot să vă spun acum. Mulțumim foarte mult. Cred că pot spune în numele tuturor colegilor că această dezbatere a fost foarte utilă pentru noi toți. Și cred că toate reacțiile au arătat că trebuie să ne concentrăm pe aspectele esențiale, pe colmatarea lacunelor și așa mai departe. Doamna Johansson ne-a spus că Comisia se va concentra pe schimbările imediate care sunt necesare și urgente. Deci haideți să încheiem cu această concluzie. Mâine la reuniunea coordonatorilor vor, vom continua să discutăm, să vedem dacă avem un follow-up pe această chestiune, dacă avem cifre sau nu și cred că putem uh, să discutăm mai multe detalii mâine. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați, așteptat, ați acceptat invitația. Vă mulțumesc pentru prezentarea utilă. Stimați colegi, noi ne continuăm uh, lucrările. Cred că mai avem două puncte pe ordinea de zi. Aș vrea să trecem imediat la avizul domnului Preda. Dragi colegi, uh, ședința nu se suspendă, ne Continuăm lucrările. Puteți, uh, vă rog, să faceți liniște. Dan, maybe you try and uh, you see you want to wait a second. Je pas une voix trop okay. Ah, forte. Pardon, oui. Puteți aștepta un pic? Il y a là un petit... Um... Cred că o să se liniștească și lumea în sală, mai s-au mobilizat destul de mult uh, într-un colț. Thierry, vă rog, dacă vreți uh, o bilaterală, nu aici. What is his name? Thierry Cabras, no? I just, I don't know. He's uh, dear colleagues, we have our meeting over there, just please, because you, you can't imagine uh, what... Stimați colegi, vă rog să, să nu mai vorbiți, nici nu vă imaginați cât de bine vă auzim până aici la prezidium. Mulțumesc foarte mult. E vorba de al doilea schimb de opinii cu privire la acest aviz. De data aceasta avem și textul. Cred că astfel colegii mei au reușit să-și facă o idee mai clară cu privire la direcția pe care vreau să o imprim acestui aviz. Nu vreau să repet tot ceea ce am spus la ultimul schimb de opinii, însă aș vrea să vă reamintesc foarte pe scurt câteva puncte. În primul rând, faptul că trebuie să modificăm alegerile europene pentru a le conferi mai multă transparență. Cred că cetățenii trebuie să se simtă vizați de aceste alegeri. Cred că este singura modalitate de a combate uh, senteismul. Cred că Până la urmă am, am văzut că s-au mobilizat tot mai puțini oameni. Această idee faimoasă de în candidat, candidat pentru uh, președinția Parlamentului European, uh, un concept aparent atrăgător, nu și-a atins scopul. Eu sunt încă într-o minoritate. Majoritatea colegilor consideră în continuare că aceasta este o idee bună. Poate că e o idee bună, dar nu neapărat pentru a crește participarea la alegeri. Deocamdată se pare că nu are rezultate descontate, dar cred că în câțiva ani vom vedea lucrurile cu mai multă claritate. Un al doilea aspect esențial. Cred că trebuie să rămânem lucizi. Știu că ne place să facem discursuri frumoase, ne plac utopiile, fiecare vine cu câte una în grupul său, dar uh, mie îmi place să privesc realitatea în ochi. Poate că sunt un pic machiavelic. Un alt aspect, inițiativa cetățenească europeană. Cred că Parlamentul a ajuns la un consens cu privire la acest aspect. După părerea mea, trebuie să revizuim neapărat acest regulament ca să le permitem cetățenilor să se prevaleze de acest instrument în mod eficient. Un alt aspect important, o preocupare majoră pentru cetățenii noștri, securitatea. Uniunea Europeană trebuie să-și consolideze rolul în domeniul securității. A făcut foarte multe pentru agenda în materie de securitate și cred că de acum încolo statele membre trebuie să se asigure de partajarea informațiilor și de interoperabilitate. Deja de la prima întâlnire am spus că și Brexitul trebuie să se reflecte în acest aviz propunerea Teresei mei nu este una dintre cele mai bune. Această propunere nu ne oferă nicio, uh, nu oferă cetățenilor britanici și europeni nicio certitudine pentru viitor. Trebuie să apărăm drepturile cetățenilor europeni, europeni cu orice preț și nu putem să validăm niciun acord care face din cetățenii europeni cetățeni de mâna a doua. Și cred că cu timpul incertitudinea mai degrabă crește. Nu prea știm exact ce se va întâmpla. Și eu mă îndoiesc că în toamnă vom avea o, o mai mare calitate. Mie mi se pare că mergem din rău în mai rău. Știu că se crede că se poate obține printr-un uh, Brexit uh, un acord mai bun decât cel dinainte de Brexit cu Cameron. Dar cred că este o iluzie. Cred că după votul britanicilor nu putem obține mai mult decât am putut obține înainte. Nu știu de ce alimentăm aceste ficțiuni. Eu știu că suntem pe drum, nu suntem neapărat pe drumul cel bun, dar avem o întreagă echipă de negociatori care se ocupă. În ceea ce privește umilul aviz, data limită pentru înaintarea amendamentelor este 6 septembrie. Vreau să introduc și aspecte legate de aderarea Uniunii Europene la Convenția Drepturilor uh, Omului. Situația este, de blo- este blocată deja de câțiva ani. Am încercat, um, cred că în cadrul comisiei, DROA a fost uh, un uh, aviz. Ar trebui să facem mai multă presiune în acest sens pentru că aderarea Uniunii la Convenția Drepturilor Omului nu este numai o obligație legală, dar ar permite și o mai bună protecție a drepturilor fundamentale a cetățenilor europeni. Eu cred că trebuie să avem un sistem coerent în ceea ce privește protecția drepturilor și până la urmă e vorba și de credibilitatea politicii noastre externe a drepturilor omului și politica de extindere. Ar trebui însă ca Uniunea Europeană și uh, instituțiile sale să fie sub, supravegate de instanțele acestei convenții înainte de toate. Trebuie, cred, să punem capăt acestei situații absurde din punct de vedere politic. Sper că colegii mei vor contribui și ei la acest aviz și sper că vom putea să adoptăm un text care va avea, așa cum se spune, o valoare adăugată. Mulțumesc foarte mult, doamna Țapardel. Doamna președintă, mulțumesc raportorului pentru prezentarea poziției și noi sperăm că vom veni cu o contribuție valoroasă la această opinie. De asemenea, și termenul limită pentru depunerea amendamentelor mi se pare foarte potrivit. După cum am menționat și în schimbul de opinie avut în data de 20 iunie, consider că acest raport uh, și în principal opinia comisiei noastre este foarte importantă, deoarece consider că trebuie să, să ne asigurăm de faptul că cetățenii se pot bucura de, pe deplin de drepturile lor atunci când lucrează, călătoresc, studiază sau participă la alegeri în cadrul Uniunii Europene în Parlamentul European trebuie să acordăm o atenție sporită cetățeniei europene, drepturilor care rezultă din ea, identității europene, dar și atașamentului cetățenilor europeni la valorile comune. Ceea ce mă îngrijorează cel mai mult este că, așa cum reiese și din raportul Comisiei Europene, foarte mulți europeni nu își cunosc încă drepturile de care beneficiază în calitatea de cetățeni europeni. Și aici mă refer la uh, drepturile electorale sau dreptul la protecție consulară din partea altor state membre mai mult decât atât alegerile europarlamentare ne au arătat o participare politică și o prezență la alegeri foarte scăzută în ultimii ani și mai ales cu precădere mai ales putem vorbi de o prezență foarte scăzută în rândul, în rândul tinerilor Mulți dintre aceștia recunosc că nu sunt suficient de bine informați cu privire la funcționarea instituțiilor europene, dar și la contribuția pe care Uniunea Europeană o are la viața de zi cu zi și cred că acesta este un semnal de alarmă pentru noi ca instituție europeană. Rămâne ca recomandările pe care le va face Comisia AFCO să fie orientate către remedierea acestor probleme, într un termen sperăm cât mai scurt și anume înaintea alegerilor din anul două mii nouăsprezece dar și înainte de finalizarea negocierilor pe tema brexit. după aș putea spune că avem câțiva ani marcați de mai multe tipuri de crize dintre care declanșarea brexit fiind ultimul mare eveniment de impact dar și pe fondul amplificării unui discurs populist europa trebuie să își reanalizeze prioritățile și să ia decizii înțelepte în interesul cetățenilor săi Astfel, mă bucur să văd că în proiectul de aviz propus de domnul Preda se subliniază importanța inițiativei cetățenești, deoarece este un instrument unic prin care putem recâștiga încrederea cetățenilor europeni. Cu certitudine, în urma evaluării implementării inițiativei cetățenești de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și până acum, ar exista loc de îmbunătățire a acesteia Comisia Europeană înțeleg că lucrează asupra unei revizuiri în prezent și îmi exprim eh, speranța că va finaliza reforma acestui instrument până la finalul anului curent. De asemenea, vorbim despre răspunsuri la nevoile cetățenilor și despre încrederea în instituții. Este adevărat că aceștia așteaptă ca Uniunea Europeană să fie din ce în ce mai implicată împotriva terorismului și cred că toți am simțit presiunea uh, tuturor formelor de atentate care, au, uh, care Uh, s-au declanșat în, uh, în ultimii doi, tre, aproape trei ani. Sunt de acord și cred că este important ca Uniunea Europeană să aibă nevoie de mai multă coordonare a acțiunilor interne și externe în domeniul securității pentru a-și proteja mai mult cetățenii, cu toate acestea am o oarecare rezervă în ceea ce privește faptul că nu, nu știu dacă politica de securitate și migrație a Uniunii Europene ar trebui să facă obiectul acestui aviz și rămâne să discutăm pe, pe baza acestui subiect. În rest, um, sunt uh, în acord cu majoritatea propunerilor făcute de domnul Preda și evident că vom exprima o poziție concretă a grupului social-democrat în amendamentele pe care le vom depune. Mulțumesc frumos! Thank you. I don't see anybody for ALDE. No, for... Mulțumim. Nu văd uh, pe nimeni din partea ALDE. Cred că din partea verzilor, uh, Thierry vrea să spună ceva, poate în germană, ba nu, în engleză, cum doriți. Nu pot să vorbesc în catalană, mi-ar plăcea să o spun în catalană, dar nu pot. Dacă plătești, poate primești și interpretare în catalană. Sunt uh, câteva aspecte pe care vreau să spun uh, încă de pe acum că le sprijinim foarte mult în propunerea raportorului. În special, de uh, nevoia de a reforma inițiativa cetățenească, făcând procesul de înregistrare mai puțin restrictiv simplificarea procedurii de colectare a semnăturilor și un follow-up mai bun pentru fiecare inițiativă de succes acest follow-up, raportorul știe că este una dintre uh, ideile uh, principale. Uh, e foarte bine să știm că se întâmplă ceva bun dacă colectăm un milion de semnături. Sprijinim și protejarea drepturilor cetățenilor. Ar trebui ca aceasta să fie o prioritate în cadrul negocierilor pentru Brexit. Însă, în propunerea raportorului, uh, cu privire la securitate, nu se menționează respectarea drepturilor fundamentale. Eu știu că vreți să, ca acestea să fie respectate, sunt convins, dar ar trebui ca acest lucru să fie menționat explicit în text, pentru că e un aspect esențial. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Nu avem pe nimeni nici de la EFDD. Aba da, o avem pe Barbara. Scuze. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului raportor pentru munca depusă și în special cu privire la schimbarea legislației electorale în cadrul negocierilor pentru Brexit, drepturile cetățenilor, dar și propunerile privind revizuirea inițiativei cetățenești. La acest punct legat de inițiativa cetățenească, aș fi oarecum precaută în salutarea eforturilor Comisiei de a asigura drepturile cetățenilor europene, așa cum se prevede în primul aliniat. Recentele hotărâri ale Curții de Justiție, în două cazuri, de care unul implică TTIP-ul, arată faptul că Comisia nu este neapărat uh, un vector uh, uh, care merge în direcția potrivită, ci de multe ori limitează aceste drepturi. Cred că ar trebui să ne creștem eforturile în promovarea acestor drepturi, plecând de la dispozițiile din tratate și din um, Carta Europeană a Drepturilor Omului. Nu cred că trebuie să creăm nimic nou, ci pur și simplu trebuie să folosim și să consolidăm ceea ce avem deja în dreptul primar european. Din acest motiv, nu prea sunt de acord cu a doua parte a primului aliniat. Angajamentele ferme din partea statelor membre nu prezintă singura soluție pentru protejarea drepturilor cetățenilor. Avem un set complet uh, de norme cu caracter obligatoriu în acest sens și cred că ar trebui să ne folosim de acestea. Am observat că nici raportul Comisiei, nici acest aviz nu menționează Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale și cred că din perspectiva AFCO este important să facem trimitere la acest document. Legat de alte aspecte din acest aviz, la alineatul 2 sunt de acord cu raportorul. Trebuie să îmbunătățim legislația electorală, să-i conferim mai multă transparență. Dar transparența și participarea nu se limitează numai la momentul alegerilor. ambele trebuie uh, să mai aproape de cetățeni într-un mod constant și acest uh, lucru se vede și în plângerile la Ombudsmanul European, dar și în campaniile anticorupție. De multe ori, aceste plângeri uh, vorbesc despre lipsa de transparență, în special în politicile economice. Salut alineatul 3. Însă, cred că l-aș face un pic mai ferm și aș asigura o mai mare conformitate cu cele spuse de dumneavoastră despre propunerile Teresei mei. Mă refer în special uh, la drepturile care trebuie păstrate în aceste negocieri și nu cred că este suficient să vorbim pur și simplu despre drepturi. Cred că ar trebui să ne referim la drepturi specifice care rezultă din um, libertatea de mișcare și din cetățenia europeană care trebuie să fie respectate și păstrate. După părerea mea, acordul uh, privind drepturile cetățenilor trebuie să fie un acord aparte și să nu aibă legătură cu niciun alt capitol din negocieri. Și cred că această opinie este împărtășită și, domnul, și de domnul Verhofstadt. Și cred că doamna Danuța ne va um, prezenta și alte avize în comitetul de pilotaj. Aliniatul 4. Am uh, discutat inițiativa cetățenească în detaliu în cadrul unui alt raport. Așa cum v-am spus, aș fi mai precaută cu privire la planul comisiei, care se ocupă mai degrabă de aspecte tehnice privind revizuirea regulamentului. După hotărârea curții, consider că avem nevoie de o schimbare cu 360 de grade în evaluarea acestei proceduri. Alineatul 5. Nu pot să spun că sunt extrem de entuziasmată cu privire la acesta. Securitatea este o prioritate, dar nu neapărat principala prioritate. Asigurarea participării civice și combaterea absenteismului se bazează pe dezvoltarea personală, pe incluziunea socială, pe dezbaterile deschise, pe asigurarea nevoilor sociale de bază ale cetățenilor. Aceasta este garanția minimă pentru ca aceștia să se integreze și să participe pe deplin la viața democratică. Vă mulțumesc oricum. Comment Hmm. George, înainte de raportor, desigur. Mai avem trei minute. Da, a fost o dezbatere foarte interesantă care mi-a stărnit diverse idei pe care o să le comunic. Mai întâi, dacă vorbim despre drepturile cetățenii, acestea sunt promovate prin angajarea cu instituțiile, în acest caz, instituțiile europene. Cum să se angajeze un cetățean cu instituțiile europene? E foarte complicat, foarte dificil, în primul rând pentru că sunt complexități legate de dubla cetățenie. Majoritatea alegătorii cu care vorbesc eu știu că au cetățenia maghiară și așa vag mai știu și ceva despre cetățenia europeană. Să revin la referendumul irlandez. Atunci am auzit prima dată despre deconectare între cele două. Punerea lor cap la cap nu e ceva foarte ușor în legătură cu participarea, cred că suntem de acord că nu e nemaipomenită. <clears throat> A scăzut foarte mult în 2009 și 2014, dar v-aș atrage atenția spre faptul că, de fapt, participarea la alegeri legislative e în declin în toată lumea democrată și cred că motivul are de-a face cu dezvoltarea societății civile. Puterea nu se mai concentrează la puterea legislativă, cum era acum 40 de ani. Societatea civilă, ONG-urile, tot felul de alte căi de angajare. Dacă le aducem la un loc, trebuie să încercăm să avem și o societate civilă europeană care să nu funcționeze numai la Bruxelles, unde e cam concentrată, ci să fie prezentă în toate capitalele naționale. Mulțumesc. Domnul Preda, dacă vrea să spune ceva. Dezbaterea e foarte interesantă. Știu foarte bine că suntem încă într-o perioadă în care considerăm ca bună democrație și un regim bun în general înseamnă o altă participare. Nu întotdeauna au stat așa lucrurile. Ideea pe care o aveam despre democrație mai recent, după cum spunea colegul Șeflin, se modifică. De-a lungul anilor am văzut o mobilizare diferită din partea societății civile și nu neapărat din partea alegătorilor ca cetățeni deținători ai dreptului de vot. E așadar o chestiune extrem de interesantă. Nu știu dacă am putea nuanța aceste idei cu privire la raportul dintre procesul democratic, mobilizarea alegătorilor, a cetățenilor și ce considerăm ca fiind o bună comunitate politică, după cum se spunea pe vremuri. În rest, aș vrea să le urez tuturor colegilor concediu plăcut, pentru că sunt convins că o să profite ca să propună amendamente. Mulțumesc! Intervenții fără microfon. Președinte, foarte pe scurt vreau să vă aduc aminte de calendarul pentru raport. Examinarea proiectului de aviz astăzi. Deschidem termenul pentru amendamente până pe 6 septembrie la ora 5 după amiază și apoi 28 septembrie votul în Comisia AFCO. Minunat. Barbara a plecat. Nu o să comentez ce am spus. Ultimul punct de pe agenda, <clears throat> următorul cadru financiar multianual, pregătirea poziției Parlamentului despre cadrul după 2020. Gerald Anemans, raportor, are cuvânt. Mulțumesc. Știți că anul trecut am avut cinstea să scriu un proiect de aviz cred că despre aplicarea dreptului Uniunii, o experiență extrem de frustrantă a fost respins de comisie pentru că l-am scris eu. Sper că mă scutiți de data asta de această experiență. Nu mi-am schimbat strategia. Am redactat independent de propriile păreri într-o manieră obiectivă. În primul rând, la primul punct subliniez că dialogul între Consiliu și Parlament ar trebui să fie intensificat și consolidat abordarea de sus în jos de la Consiliu ar trebui să fie înfrântă de poziția nevoilor reale și a mizelor. Acum în olandeză. În a doua parte în care demonstrez că pot să-mi las părerile proprii deoparte Mă refer la posibilitatea de a renunța la unanimitate și de a trece la un sistem de majoritate calificată. Același lucru e valabil și la punctul 4 în ce privește propriile puncte de vedere. Spun că nu e ceva în conformitate cu tratatele să se ia decizii în legătură cu negocieri Consiliul European nu trebuie să încerce să-și extindă rolul în aceste domenii. O altă dovadă a bunăvoinței mele în acest domeniu. În ce privește valorile europene, În eh, het kader van dat MFK. Și spun că asta poate să ducă la economii la nivel național în cadrul eh, acestui cadru financiar multianual. La punctul 3 vorbesc despre alinierea viitorului cadru financiar multianual la termenii legislativi sau la mandatul legislativ și la mandatul comisiei. În termen instituțional ar fi o mișcare importantă și, în fine, un avertisment legat de viitoarele negocieri legate de Brexit ceva ce am discutat în această dimineață. Știm că va fi extrem de dificil. Nu știm care vor fi consecințele pentru CFM. Nu o să fie ușor deloc și trebuie să fim precauți la acele negocieri și să urmărim efectul posibil asupra CFM. Președinte, mulțumesc. Dorește cineva să intervină din sală de la socialiști, de la PP, Mercedes Bres? Fără microfon. N-am văzut niciun semn de la PP, deci nimeni nu fâlfuie, nu dorește. Eu sunt raportare din umbră. Il colega per il lavoro. În primul rând vreau să-i mulțumesc colegului pentru munca depusă. Am observat că a încercat să fie neobișnuită de obiectivă, cel puțin neobiect, neobișnuit pentru grupul său, nu neapărat pentru dânsul. Așa că vom încerca să facem tot posibilul să evităm ceea ce ne-a recomandat uh, raportorul să evităm. După cum bine știți, rapoartele, uh, raporturile între grupurile noastre nu sunt neapărat uh, foarte bune. Eu aș vrea să subliniez câteva aspecte Apoi, desigur, vom înainta și amendamente cu privire la punctele asupra cărora încă mai avem îndoieli. Mă refer acum la punctul 5. Nu cred că e neapărat uh, acceptabilă uh, ideea că Brexitul va duce la o scădere a bugetului uh, european. E clar că absența contribuției britanice va duce la o astfel de scădere, dar va fi compensată parțial de reducerea uh, la banii pe care îi primește acum Regatul Unit. Dezbaterea cu privire la viitorul uh, buget și la resurse ne spune că încă explorăm uh, această cale a resurselor proprii. E destul de dificil însă să cerem prea multe sacrificii. Dacă reușim să găsim resurse proprii și eliminăm aceste rabaturi pe care le-am făcut pentru toată lumea, și nu mă refer numai la cele pe care le-am acordat regatului Unit și care desigur că vor dispărea, așa cum s-a spus uh, și în raportul uh, Verhofstadt, dar și în al nostru. Deci, chestiunea resurselor proprii este deschisă și cred că Comisia AFCO ar trebui să reamintească faptul că articolele 310 și 311 din tratat spun următoarele. Noile politici și noile activități implică punerea la dispoziție de resurse corespunzătoare pentru aceste activități. Deci trebuie să existe o, un raport între activități și resursele disponibile, iar activitățile continuă să se mulțească. Sunt tot mai multe propuneri, așa că e potrivit să Reamintim că, în conformitate cu tratatul, resursele trebuie să fie proprii și trebuie să corespundă nevoilor. Dacă hotărâm să avem mai multe activități într-un anumit domeniu, atunci trebuie să direcționăm mai multe resurse într-acolo. Apoi, așa cum s-a evidențiat și în documentul privind viitorul Uniunii Europene, trebuie să explorăm ideea de a respecta și statul de drept uh, în statul membru care primește fonduri europene. Încălcările acest, anumite încălcări din state membre nu au neapărat legătură cu bugetul, ci pur și simplu au legătură cu nerespectarea statului de drept în anumite state membre. Sau, de multe ori, e vorba de încălcarea normelor europene uh, cu privire la diverse aspecte. Una din, unul dintre acestea are legătură cu migranții. La punctul 3, suntem de acord cu reducerea perioadei uh, cadrului financiar multianual de la 7 la 5 ani, dar ar trebui să vorbim de 5 plus 5. După cum bine știți, pentru anumite programe din cadrul politicii de coeziune, de exemplu, 5 ani uh, nu sunt suficienți. Așa că, dacă reducem CFM-ul, ar trebui să vorbim despre 5 plus 5 cu o revizire completă la mijlocul perioadei, adică după 5 ani. Iată câteva considerații din partea mea și, desigur, vom uh, reveni și cu amendamente și uh, ne vom uh, hotărâ cu privire la vot după ce uh, vom fi discutat amendamentele. Thank you. We have... <laughs> Mulțumesc. De la domnul Rancea de la de și domnii Castaldo, niciunul nu e aici. Ne... Sper că veți lua legătura pentru ședința raporturilor din umbră. Vreți să reacționați acum la ce s-a spus? Vreau să-i mulțumesc doamnei Breso pentru reacții. O să încerc să țin cont de ele. E important să subliniem că grupurile noastre nu au lucrat întotdeauna bine împreună, dar asta nu o să mă împiedice să o fac. Pot să fac distinția între rolul de raportor și părerile mele proprii. O să fac ce pot să fac, o să încerc să scriu un raport care să poată să fie sprijinit de majoritate. Mulțumesc. Mulțumim. Aș vrea să adaug informații legate de calendarul acestui dosar. Termenul limită pentru amendamente 6 septembrie la ora 5 după amiază Apoi examinarea amendamentelor pe 28 septembrie și sperăm votul în Comisia AFCO pe 11 octombrie. Aș vrea să vă asigur că secretariatul e pregătit să vă ajute și cu realizarea de compromisuri ulterior într-o altă fază și vă stă la dispoziție. Cu asta vreau să închid acest punct de pe agenda. Ultimul diverse. Nu avem nimic la diverse. Ședința următoare, 4 septembrie, o ședință de după amiază la ora 3, concediu plăcut, odihnă plăcută și la revedere până în septembrie. Din păcate, coordonatorii sunt în mâine dimineață. Da.